Dragi colegi, bună dimineața! Vă propun să începem lucrările noastre. În mod excepțional, avem o ședință a Comisiei pentru Bugete care se va concentra pe două jumătăți de în aceeași zi, deci în această dimineață și în această după amiază. Între ședința din această dimineață și ședința de după amiază vom avea și o ședință a coordonatorilor în această sală între orele 14 și orele 15 iar ordinea de zi a ședinței coordonatorilor este o ordine de zi foarte succintă și va fi distribuită în următoarele minute către coordonatori. Vom vota în această dimineață și vom avea și un moment uh, foarte important în această după-amiază când vom avea o discuție cu domnul comisar Lewandowski. Va veni în ședința noastră de la orele 15 până la orele 16, o ședință cu ușile închise, după care vom continua dezbaterea împreună cu el între orele 16 și 16.30, dar pentru această jumătate de oră ședința va fi una publică. Iar în ceea ce privește restul, după cum știți, ca de obicei, ședința noastră va fi difuzată pe internet prin web streaming. Și apoi vom continua lucrările noastre mâine într-un cadru, într-un format diferit și anume în cadrul conferinței interinstituționale referitoare la cadrul bugetar plurianual. E cea de-a doua conferință Prima a avut loc în luna octombrie anul trecut, cea de-a doua va avea loc mâine și este organizată în comun de către Comisia Bugete a Parlamentului și președinția daneză și am invitat și reprezentanții a 27 de guverne ale statelor membre și a, din partea parlamentelor naționale din statele membre, în așa fel încât fiecare să se poată exprima în ceea ce privește următoarea Perioada uh, perioadă bugetară. Deci ați văzut care este proiectul de ordine de zi. În principiu trebuie să precizez că împreună cu raportorii am hotărât ca, și de altfel aveți această informație, punctele următoare 6, 8, 11, 13 și 15 vor fi discutate în cadrul ședinței noastre din data de 29 martie. S-a stins microfonul domnului președinte. Deci nu ne vom ocupa de aceste puncte și nici de punctul 22, pentru că nu avem un raport pe această temă. Bun, dacă nu sunt alte observații, atunci ordinea de zi astfel modificată poate fi adoptată. Trecem direct la punctul 2 comunicări ale președintelui, acestea figurează la Cobu News, n-am să revin asupra lor. Acum, punctul 3. Tocmai am evocat conferința ce va avea loc mâine, doar câteva cuvinte pe tema unei alte conferințe, conferințe care a fost organizată ieri și ieri la Copenhaga, ca o urmare a invitației adresată de către Parlamentul danez a cărei președinte a Comisiei pentru Finanțe a invitat, a luat decizia să invite omologii săi, președinții Comisiilor de Finanțe, Bugete și uh, Comisii Economice din celelalte 26 de state membre și să invite și reprezentanți ai Comisiei Econ, am fost invitat, și domnul Stolojan, vicepreședinte, m-a însoțit. Deci am mers, deci, să uh, reprezentăm la Copenhaga uh, Comisia pentru Buget. A fost o conferință organizată timp de două zile, am fost prezent în prima zi când s-a discutat despre bugetul european și cadrul uh, plurianual financiar plurianual și a avut loc și o dezbatere interesantă în ceea ce privește noile resurse proprii și taxa pe tranzacții financiare. Și diferitele categorii de cheltuieli care trebuie finanțate în perioada 2014-2020. Și, de fapt, această ședință e, de fapt, o ședință pregătitoare pentru conferința de mâine. Și, de altfel, ar trebui să ne punem întrebarea, odată ce aceste conferințe interinstituționale și interparlamentare se vor încheia, ar trebui, deci, să ne punem întrebarea cum anume ne vom organiza mai bine din punct de vedere al calendarului, tocmai pentru a evita ca la câteva săptămâni diferență să avem, să invităm, de fapt, aceiași reprezentanți ai Parlamentelor Naționale pentru a discuta de exact, despre exact aceleași subiecte. E adevărat că am trecut dintr-o situație în care nu aveam niciun fel de dialog între aceste parlamente, într-o situație în care dialogul este permanent. Deci, poate că ar trebui la un moment dat să orânduim oarecum lucrurile. Însă, în orice caz, această evoluție poate fi calificată drept pozitivă. Nu știu dacă președinția daneză a fost reprezentată. Însă, în orice caz, doresc să aduc un omagiu președinției daneze despre modul în care atât președinția cât și Parlamentul își exercită răspunderea ce le revine pe durata acestor șase luni de președinție, într-un spirit foarte constructiv, foarte pro-european și deci mâine vom avea din nou ocazia ca lucrările noastre să fie inaugurate de președintele Schulz, de președintele Barroso și de uh, fosta noastră colegă, doamna Schmidt punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței noastre din 28 februarie. Dacă în principiu nu sunt obiecții până la finalul acestei ședințe, atunci putem considera că acest proces verbal este adoptat. Acum, vă propun să trecem la o prezentare care în principiu nu figurează în mod formal pe ordinea de zi, dar care fusese prevăzută pentru astăzi. Vă rog un pic de liniște. Prezentarea unui studiu pe care l-am cerut, pe care l-am comandat, pe lângă specialiști pe tema controlului și a politicii extern, externe. De către, deci control din partea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Cum anume aceste controle sunt exercitate și care sunt învățămintele pe care le putem trage din acest proces de control? Vă rog frumos, un pic de liniște. Și doamna Jenski, pe care o salut, a cărui nume astăzi pare să fie Sarato. Nici o problemă. Natasha, care se ocupă de uh, acest studiu, ne va face o prezentare și acest studiu care se, refer, care se intitulează către o politică externă a UE mai cuprinzătoare, strategică și eficientă în ceea ce privește costurile a fost în, uh, încredințată Uh, domnului profesor Julie Smith și doamnei Ariela Huff. profesor universitar. Um, acești experți sunt prezenți și aș vrea să știu, uh, Natasha, vreți să faceți mai întâi o mică prezentare? Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, thank you. Uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să mulțumesc cercetătorilor pentru uh, acest uh, studiu interesant, care vine chiar la fix, deoarece astăzi începem să discutăm uh, noile reglementări pentru instrumentele de acțiune externă și, de asemenea, discutăm uh, despre noul cadru financiar multianual în cadrul tratatului de la Lisabona, care definește un nou cadru instituțional pentru acțiune externă, inclusiv prin crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Cred că acestea sunt primele regulamente sectoriale care vor uh, explora, uh, cred, beneficiile acestui cadru de reglementare și avem, iată, ocazia să uh, strângem puțin cureaua și să tăiem costurile acolo unde se poate, dar, de asemenea, să punem accent mai mare pe coordonare, eficiență și pe valoarea adăugată europeană. Eu cred însă că nu am reușit să exploatăm și să identificăm sinergiile așa cum ar fi trebuit. Sinergiile nu înseamnă o extindere nelimitată a competințelor. Trebuie să ne raționalizăm întreprinderile și eforturile, să fim mai conștienți de impactul pe care îl putem obține cu resurse limitate. În al doilea rând, noi nu vrem să luăm din competențele naționale. Din contră, ne-am uitat la modul în care se face coordonarea, colaborarea și punerea în comun a resurselor în materie de politică externă prin acorduri bilaterale sau multilaterale între statele membre. De ce nu am putea să facem același lucru și la nivelul Uniunii Europene? Dacă există niște interese comune, niște interese europene, atunci ne-am aștepta să se vadă acest lucru și în politica externă, iar programarea comună este un prim pas. Există deja studii și analize cuprinzătoare care arată că se pot uh, folosi sinergiile pentru politica de apărare, pentru serviciile de consiliere și um, putem să facem mai multe lucruri. Actualmente, Uniunea Europeană este lider la nivel global pentru um, prevenirea de crize uh, și construirea de capacități. Trebuie să avem un rol mai mare în noile provocări globale. Trebuie să împiedicăm suprapunerea de eforturi și aceasta este o sinergie. Și trebuie să fim conștienți de ea. Și, în fine, noi, la Parlamentul European, avem rolul de a produce și uh, publica informații cu privire la modalitățile de abordare în plan extern, sinergii și trebuie să încurajăm țările să coopereze și în afara alianțelor tradiționale. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă raportor. Stimată doamnă, aveți cuvântul ca să prezentați studiul. Vă mulțumesc și mulțumesc doamnei Nenski pentru această introducere foarte bună. Probabil că unele dintre comentariile pe care le-am pregătit, iată, sunt acum uh, inutile, deoarece dumneiei uh, le-a menționat deja. Aș mai spune de ce e necesar acest studiu și ce am încercat să facem prin el. O să încerc să stabilesc un context și o să vă spun um, care sunt principalele idei din raport, după care am să dau cuvântul colegii mele, Ariela. Uh, nu o să ascultați aceeași voce monotonă timp de 20 de minute, o să ne schimbăm între noi. Raportul a fost întocmit de Ariela, de mine și de un alt coleg de la Cambridge, Jeffrey Edwards, care din păcate nu poate fi aici în această dimineață. El uh, reprezintă un proiect multinațional care analizează rolul parlamentelor naționale post-Lisabona. Așadar, uh, suntem parte a unui proiect academic mai mare care se desfășoară la Cambridge, Köln, Maastricht și Paris. Noi uh, ne-am propus să oferim recomandări acestui for cu privire la cele mai bune practici bugetare în politica externă și de apărare. Am evaluat uh, modalitățile cu care lucrează șase parlamente naționale și am încercat să găsim sinergii între Parlamentul European și cele naționale în materie bugetară și de politică externă, evident. Am uh, ales șase parlamente, Franța, Marea Britanie, Polonia, Irlanda, Italia și Danemarca, ca să încercăm să avem o gamă cât mai diversă de state. Nord, Sud, Est, Vest, state cu un interes deosebit în apărare și intervenție militară, dar și state care insistă mai mult pe ajutor în vederea dezvoltării. Și ne-am uitat la trei studii de caz, Afganistan, Libia și Palestina. Asta din mai multe motive pe care o să vi le explic ceva mai încolo. Ideea era să avem niște studii de caz care uh, permit niște considerații mai generale de politică externă și implică și intervenții în materie de ajutor de dezvoltare. A fost destul de greu să facem măsurătorile și evaluările pentru că a trebuit să ne folosim de informații care nu sunt uh, ușor disponibile pentru fiecare țară. Este vorba despre informații privind bugetul, intervențiile militare, de exemplu cât costă să menții o ambasadă. De cifre care sunt greu de aflat. Ne-am confruntat cu două provocări. Mai întâi, a fost greu să găsim datele pentru uh, fiecare rubrică și apoi a doua provocare este legată de faptul că miza este diferită la intervențiile militare, la asistența pentru dezvoltare, de exemplu. Deci am avut nevoie de instrumente diferite. Care este contextul acestui studiu? De ce este el oportun? Pentru că tratatul de la Lisabona a conferit Parlamentului European mai multe puteri, dar și parlamentelor naționale și sugerează că parlamentele ar putea coopera mai îndeaproape decât în trecut, ceea ce înseamnă că avem o oportunitate mai mare de a colabora decât în trecut. Criza financiară a făcut ca statele să încerce să-și reduce cheltuielile, iar uh, politica externă și uh, apărarea sunt uh, domenii în care statele au încercat și au și făcut reduceri. Deja se vorbește și despre reduceri în materie de achiziții militare și apărare. Și nu știm uh, la ce reduceri suplimentare ne-ar putea îndemna criza financiară. Așa cum spunea doamna Neinschi, urmează dezbaterea despre noul cadru financiar multianual și probabil că acesta este cel mai bun moment pentru a face reduceri bugetare. Am să-i dau cuvântul lui Ariela ca să ne spună pe scurt ce parlamente am ales, de ce și care sunt cele mai bune practici. Mulțumesc! Înainte să continui, aș vrea să vă spun pe scurt cum ne-am organizat prezentarea. După cum spunea Julie, mai întâi vorbim despre practicile bugetare, studiile de caz și parlamentele naționale și cum se depășesc obstacolele în vederea colaborării. De asemenea, mai arătăm cele trei studii de caz și cum sunt implicate parlamentele naționale și identificăm um, niște zone în care s-ar putea crea sinergii. Iar cea de-a treia parte încearcă să uh, compileze, să coreleze cele două. Parlamentele identifică sinergii pe care le valorifică și, după cum spuneam, parlamentele naționale și Parlamentul European au acum o șansă foarte bună de a face aceste sinergii, menținând de același timp un uh, grad foarte ridicat de control. Spuneam că am luat șase cazuri, Irlanda, Franța, Spania, Polonia și celelalte pe care le vedeți. Avem o arie geografică destul de mare, avem diferite tipuri de politică externă. Unele pun mai mare accent pe prezența militară, altele pe asistența pentru dezvoltare. Avem state care sunt membre NATO, care nu sunt membre NATO, care participă la PESC și care nu și care au practici uh, parlamentare diferite, practici bugetare diferite. Acesta este un element esențial pe care l-am identificat și care trebuie explicat dacă vrem ca parlamentele să poată coopera mai bine unele cu celelalte. Ni s-a cerut să identificăm uh, cele mai bune practici în procesele parlamentare și când o să citiți raportul o să vedeți că am descris modul în care funcționează parlamentele și am atașat și câteva tabele la sfârșit care explică diferitele etape ale procesului bugetar în cele șase state membre. Una dintre problemele reale cu care ne-am confruntat ține de modul în care funcționează procesul în practică. Adică găseam um, destul de multe exemple de practici proaste. Nu vreau să par foarte negativistă, dar era destul de evident că um, multe parlamente dintre cele analizate aveau și practici uh, proaste, ca să spun așa, pentru că procesul decizional era foarte fragmentat. Miniștrii se pare că nu vorbesc unii cu ceilalți cei de la apărare nu discută cu cei de la asistență pentru dezvoltare și acest lucru se reflectă și în Parlament. Comisiile parlamentare nu se consultă. Cei de la buget nu vorbesc cu cei de la uh, asistență internațională sau de la apărare. Deci, practic, uh, nu există o viziune de ansamblu asupra modului în care sunt luate deciziile. Iar în ce privește procesul decizional, există o lacună, o lipsă de strategie globală. De exemplu, la Marea Britanie am constatat că dezvoltarea pentru Afganistan este făcută de oameni care nu se consultă cu Ministerul Apărării. Iar această problemă există probabil în toate cele 27 de state membre și există vertical și în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că e o nevoie clară de mai bună coordonare, informare și comunicare. Această lipsă de informare se regăsește și în procedura de control, care este și ea foarte fragmentată. Unele comisii colaborează, dar majoritatea nu. Deci trebuie să vedem cum putem să angajăm statele membre într-o serie mai largă de chestiuni, să reunim expertiza sectorială din mai multe domenii. Practic am constatat lacune în coordonarea pe orizontală și pe verticală și acest lucru se regăsește în procesul decizional strategic. După cum spuneam la început, acum avem ocazia să instituim o mai mare colaborare între parlamentele naționale, însă trebuie ca fiecare să recunoască că nu e în concurență. Nu vrem competitivitate, ci vrem colaborare, complementaritate. Mulți uh, poate nu vor să recunoască că Parlamentul European este forul cel mai potrivit pentru discuții și colaborare. Deci e nevoie de mai multă colaborare și comunicare și o um, disponibilitate mai mare pentru a accepta complementaritatea dintre parlamente naționale și europeane. The first one... Am găsit câteva exemple de bune practici. Uh, unul dintre ele se uh, referă la comunicarea internă și coordonare la Parlament. De asemenea, un exemplu foarte bun a fost Parlamentul francez, pentru că vorbește despre o abordare foarte sistematică, atât uh, ex ante cât și ex post în ceea ce privește examinarea. Și, de asemenea, um, examinarea financiară este una foarte bună, mai bună decât al, la toate celelalte parlamente pe care le-am examinat. Uh, de asemenea, interacțiunea cu Curtea de Conturi uh, a fost foarte bună. Așadar, toate bugetele și toate aspectele care vizează bugetele sunt uh, examinate în detaliu de la început până la sfârșit. În ceea ce privește nivelul uh, vertical, aici Danemarca reprezintă un uh, exemplu foarte bun, mai ales în ceea ce privește uh, distribuirea de informații între statele UE și Parlamentul European. Într-adevăr, ne s-a părut că acest proces ar trebui să se transforme într-unul standard în Uniunea Europeană, pentru că deputații lucrează eficient, fără și colaborează foarte bine cu parlamentele naționale și acest lucru trebuie să se întâmple mereu. Haideți acum să trecem mai departe la studiile de caz. S-a încercat integrarea lor în raport pentru că, de multe ori, am fost rugați să facem două lucruri diferite. Să vedem care este practica bugetară la parlamentele naționale și apoi să analizăm exemplele de politică externă și posibilitățile de sinergie. Și există două chestiuni importante. Dacă parlamentele pot să lucreze împreună și care sunt chestiunile de politică la care, care pot fi analizate în comun și de unde se pot obține economii. Sinergiile, uh, sigur, pot uh, duce la economisirea de bani sau la cheltuirea banilor într-un mod mai eficient. Putem lua exemplul Palestinei. Cele trei uh, studii caz pe care le-am uh, analizat, uh, Palestina Libia și Afganistanul, ne-au arătat că în ceea ce privește teritoriul palestinian, acesta este o zonă în care statele membre au fost implicate de decenii și Uniunea Europeană oferă sume semnificative de bani Îmi cer scuze, am apăsat pe butonul greșit. Deci, în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare uh, aici Uniunea Europeană clar investește sume importante de bani. Însă statele membre sunt și ele implicate și întrebarea care se pune este modalitatea în care se creează sinergii, s-ar putea, ar putea să ducă la economisirea de bani, s-ar putea cheltui banii mai eficient sau poate dacă fiecare stat ar avea o ambasadă, s-ar lucra mai eficient. Am uh, descoperit că, cel puțin în cazul teritoriilor palestiniene, italienii oferă mai multă asistență decât celelalte state. Însă, în continuare, um, suma de bani este destul de mică pentru că ei sunt un donator de dimensiuni mici. Asistența din partea Italiei uh, este însă una importantă. Deci există uh, zone în care se, poate extinde, se pot extinde bunele practici și cunoștințele statele membre oferă ajutor și asistență în diferite feluri. Se dau bani care să fie uh, distribuiți prin uh, ONG-uri și prin autorități competente. Alte state doresc să ofere banii bazându-se pe relațiile bilaterale. Însă, se pun tot felul de întrebări. Dacă ofer banii prin alte organizații, atunci cum asigur o examinare eficientă a costurilor, respectiv a cheltuielilor? Uh, Așadar, Italia și celelalte state membre, respectiv Uniunea, ar putea să analizeze care sunt uh, cele mai bune practici uh, în ceea ce privește rezultatele. Sunt banii distribuiți cum trebuie? De asemenea, ar trebui să uităm mai atent la planificare. Și există și alte sinergii posibile între Irlanda și Polonia, de exemplu, în ceea ce privește dezvoltarea rurală și angajamentele asumate, care este un lucru diferit față de angajamentul uh, Regatului Unit. În situația Afganistanului, aici avem un angajament pe termen mediu, sau cel puțin până una alta este un angajament pe termen mediu. Acesta a început cu intervenția militară, însă au apărut solicitări foarte mari în ceea ce privește ajutorul uh, uh, de dezvoltare. Se dorește crearea de sinergii și o singură abordare europeană, o abordare comună. Țări precum Irlanda nu doresc să fie uh, angajate în uh, asemenea activități. Uh, ajutorul, asistența de dezvoltare a trebuit să fie separată de uh, intervențiile militare. În ceea ce privește ajutorul din partea Regatului Unit, acesta poate să fie folosit mai degrabă pentru susținerea activităților de apărare decât în sens tradițional. Sigur că există un exces care pornește de la uh, asistența simplă, tradițională și care deservește anumite scopuri, printre care și pe cele militare. Observăm de asemenea că există diferite abordări între Danemarca și Regatul Unit, pe de o parte, care sunt dispuse să ofere atât asistență militară cât și asistență pentru dezvoltare, pe când Franța dorește să fie implicată de parte militară, dar uh, s-a dovedit a fi mai puțin angajată în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. Deci, cheltuielile totale sunt uh, oarecum limitate în ceea ce privește implicarea franceză. 3 miliarde în ceea ce privește uh, asistența pentru dezvoltare din partea Franței, respectiv 13 miliarde din partea Regatului Unit. Dar sigur că există și aici bune practici, și anume asistența se pare că uh, urmărește practica uh, din uh, cazurile de intervenție militare. Țările au abordări diferite. Irakul susținut de italien, Gaza de către polonezi. Sigur că nu va exista o duplicare a eforturilor, însă crearea de sinergii devine astfel mai dificilă. Există așadar posibilități uh, prin care cazul Afganistanului oferă lecții bune pentru cooperare și poate că în baza acestui model uh, statele ar putea să raționalizeze mai bine ceea ce fac. Dacă statul intervine și oferă asistență, um, acest lucru trebuie să fie făcut într-un uh, în mod eficient. Apoi, ultimul caz uh, este Libia, un caz uh, recent, dar care arată foarte clar un lucru. Intervenția militară a fost condusă de către NATO, Franța și Regatul Unit au fost implicate și ele. Uh, Cifrele referitoare la Afganistan, îmi cer scuze, au fost greșite. Asistența pentru dezvoltare uh, se referea la Libia. Deci cifre mai mici din partea Franței decât din partea Regatului Unit. Chiar dacă este vorba despre o intervenție militară, vorbim de cifre uh, asemănătoare, 450 de miliarde din partea fiecarei țări. Așadar, sume mari de bani pentru intervenția militară, dar uh, abordări diferite în ceea ce privește follow-up-ul și asistența pentru dezvoltare. Libia este importantă pentru că subliniază diferența acesta între uh, inter- ajutorul pentru intervenția militară, respectiv reconstrucția post-conflict. Vom observa în continuare că această asistență pentru dezvoltare va fi acordată. Spunând acestea, iată, Uniunea Europeană și-a exprimat angajamentul de a oferi protecție militară și sprijin uh, pentru dezvoltare, însă nu numai uh, Franța și Regatul Unit au acționat fără să se refere la nimeni altcineva s-a dorit acest transfer de la inter- ajutorul pentru intervenție militară la asistența pentru dezvoltare. Anumite state membre au fost dispuse să ofere ajutor, altele și-au dorit să se angajeze mai puternic din punct de vedere militar. Au apărut o serie de semne de întrebare, unele dintre ele nu au fost tratate sau uh, nu sunt prezentate pe slide-uri, însă au existat o serie de alte inițiative bilaterale care au fost uh, oferite de către statele membre tot felul de uh, operațiuni, de asemenea acorduri între Anglia și Franța, uh, toate acestea ne pot oferi bune practici. Putem observa cum se poate economisi, respectiv cum se pot raționaliza cheltie, cheltuielile. Se creează astfel sinergii și se pot găsi căi de a economisi chiar și în domeniul apărării dacă părțile implicate sunt interesate de acest lucru. Și cazul Olandei este unul bun pentru că um, acesta ne oferă informații bune referitoare la practici comune care oferă bune practici, mai ales în domeniul uh, achizițiilor din domeniul apărării. Așadar, pornind de la aceste trei cazuri concrete și de la celelalte aspecte pe care le-am analizat, putem ajunge la concluzia că există posibilități de sinergie, respectiv operaționalizare, în ceea ce privește oferirea de asistență prin intermediul uh, achizițiilor comune și al ambasadelor. Uh, vor exista și uh, rapoarte separate, deci nu am explorat în acest raport toate aspectele, dar în ceea ce privește asistența, uh, negotiation and Declarația de la Paris uh, joacă un rol important. În practică am descoperit că lucrurile nu se întâmplă întotdeauna așa cum uh, se spune în teorie. În ceea ce privește achizițiile publice, statele membre uh, trebuie să fie dispuse să ofere posibilități de achiziții comune. În ceea ce privește câteva rezultate. Am găsit câteva instrumente importante cu care am lucrat. Am încercat să identificăm sinergiile și am ajuns la concluzia că trebuie să fie făcuți niște pași concreți uh, într-o primă instanță, iar Parlamentul este cel mai bun loc de a face acest lucru. Avem niște instrumente analitice pe care le-am identificat uh, ca fiind importante pentru sectorul apărării. Parlamentul trebuie să-și folosească resursele proprii și posibilitatea de a colabora pentru a descoperi aceste sinergii și pentru a le implementa. De asemenea, este foarte important nivelul de examinare ceea ce trebuie să se facă în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare. În primul rând, poate că acest lucru sună rudimentar, dar nu s-a făcut încă, este necesară o evaluare a aspirațiilor de politică în întreaga Uniune Europeană, pentru că este foarte frumos să vorbești despre sinergii, însă dacă aspirațiile politice sunt diferite, dacă ele nu sunt compatibile, atunci uh, posibilitățile de sinergie sunt reduse. De aceea trebuie să fie evaluate uh, posibilitățile de angajamente bugetare. De asemenea, resursele sunt foarte importante. Ele sunt uh, descrise aici uh, ca resurse uh, la nivel comunitar. Ele trebuie să fie angajate în inițiative astfel încât sinergiile să poată fi găsite. Apoi, în ceea ce privește dezvoltare trebuie identificate două aspecte. În primul rând, să identificăm informațiile referitoare la cheltuieli uh, în funcție de țara țintă, respectiv țara donatoare și, în al doilea rând, rezultatele evaluării sunt necesare. Un mecanism precis care să se axeze pe țările țintă. Apoi, aceste lucruri sunt aduse la un numitor comun și să trag concluziile uh, aferente. Instrumentul pentru apărare este puțin diferit, pentru că vorbim aici de departamente diferite și cheltuielile pe termen lung sunt uh, diferențiate. Sigur că aici vorbim și despre achiziții, însă obiectivele, capacitățile, toate aceste lucruri trebuie să fie revizuite. Capacitățile precum infrastructura, de asemenea și ea trebuie să fie evaluată. Apoi trebuie să fie identificate deficitele și Fazul următor, găsirea sinergiilor. Mulțumesc! Noi încercăm să pară totul să sună cât mai ușor. Însă, în concluzie, câteva recomandări. În perioada în care am făcut uh, această cercetare, am descoperit mai multe probleme decât soluții. Și acest lucru a creat niște îngrijorări referitoare la ceea ce să oferim în termen de recomandări. Ceea ce am descoperit a fost că dacă este vorba despre chestiuni de uh, informare, respectiv duplicare în ceea ce privește eforturi uh, duble ale statelor membre, acest lucru, dacă s-ar evita, ar duce la economisirea de bani. De asemenea, comunicarea între statele membre, respectiv Uniunea Europeană, ar trebui să fie mai bună. Este nevoie, la nivel național, de o coordonare internă mai bună între ministere, uh, și uh, parlamente. Însă, trebuie să existe o strategie națională clară, aceasta este necesară și, încă o dată, este nevoie de o strategie politică națională foarte strictă care să arate care este rolul pe care statul este dispus să îl joace în ceea ce privește intervenția militară. De asemenea, și capacitățile necesare sunt importante și acestea se referă și la strategia, respectivă abordarea uh, aleasă ambițiile Uniunii Europene trebuie să se întâlnească cu posibilitățile bugetare. Dacă există o problemă referitoare la modul în care este acordată asistența pentru dezvoltare, vorbim aici despre 0,7% din venitul național brut. dar Danemarca oferă 0,8%, de exemplu. Regatul Unit oferă un alt procent. Deci trebuie să se hotărască cât este dispus fiecare stat să cheltuiască și apoi să se identifice modalitatea de a o face. Sigur, statele membre ar putea să stabilească că doresc să își reducă obiectivele. Nu este de dorit acest lucru, însă este foarte important de observat ce rezultate pot fi obținute în uh, termen de asistență de dezvoltare care este oferită. Trebuie să ne întrebăm ce putem face și ce dorim să facem împreună. Cum putem să luăm deciziile pe marginea tuturor acestor lucruri. Așadar, coordonare internă îmbunătățită și strategii naționale mai clare sunt foarte importante. Dar pentru aceasta este nevoie de informații consolidate, o bugetare transparentă, informații referitoare la bugete și informații foarte clare referitoare la costurile activităților și la capacitățile existente. Este nevoie de comunicare atât la nivel vertical cât și la nivel orizontal. Deci, uh, o comunicare mai bună în organizații, orizontal între parlamente și comisiile parlamentare și vertical între Parlamentul Național și Parlamentul European. Astfel, s-ar putea raționaliza uh, cheltuielile, s-ar putea crea economii și rezultatele ar fi mai eficiente. Pentru aceasta este nevoie de o coordonare foarte clară. Așadar, în concluzie, există economii, în mod clar, acestea pot fi făcute, există anumite cazuri de bune practici, îmbunătățirea relațiilor între Comitetul, Comisia pentru Buget și celelalte comisii respectiv relația aceasta poate să fie modificată, dar sinergiile trebuie să existe și trebuie să existe o coordonare clară între ambiții ambițiile statelor membre și Uniunea Europeană. Acest lucru se bazează pe schimbul de informații care necesită coordonare și în ceea ce privește dimensiunea parlamentară trebuie folosit uh, protocolul 1 de la, din tratatul de la Lisabona, care um, arată drumul spre viitor. Este cât se poate declar că există semne de întrebare în ceea ce privește modul de interacțiune al parlamentelor, iar uh, parlamentele de la nivel național sunt mereu sceptice atunci când vine vorba de a veni la Bruxelles și de a participa la ședințe comune. Cooperarea bilaterală a oferit de asemenea uh, exemple de bună practici, pentru că acordul între Anglia și Franța a arătat că se poate colabora uh, atunci când vine vorba despre două parlamente, într-un mod eficient. Deci există posibilități de coordonare. Și o sugestie finală, aceste uh, ședințe trebuie organizată. O, în această dimineață m-am confruntat cu o problemă și îmi cer scuze. Este prima dată când, am, vor, când vorbesc aici la Parlament. În mod normal stau în picioare și mă adresez uh, direct celor care vorbesc. Caut contactul vizual. Însă, uh, vorbind aici, iată, toată lumea se uită la spatele meu. Îl văd pe președinte și pe nimeni altcineva. Nu pot să văd reacțiile dumneavoastră. Uh, Așadar, dacă se organizează ședințe între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, creați o dinamică, aduceți această dinamică, căutați contactul vizual, pentru că dacă este să creăm uh, posibilități de uh, comunicare, dacă oamenii doresc să se cunoască, este nevoie de diferite rețele, dar se oferă această posibilitate de a vorbi informal. Acest lucru este foarte important. De asemenea, crearea unei rețele virtuale. Pentru că dacă dorești cu adevărat să acoperi deficitele de informații și să afli ce se întâmplă cu adevărat, este nevoie de o abordare sistematică a tuturor statelor membre și care să treacă și prin Parlamentul European. Acest lucru se poate face prin abordări comune, pentru că dorim să știm cu toții cu adevărat care sunt cheltuielile din Palestina, care este dimensiunea proiectelor, cine ce face. parlamentele individuale, naționale, nu vor obține niciodată singure aceste informații. De aceea este nevoie de această abordare sistematică a uh, chestiunilor de importanță internațională. Deci, comunicarea și informarea trebuie să se îmbunătățească și astfel vom înțelege cu toții care sunt posibilitățile pe care le avem la îndemână. Dar pentru aceasta este nevoie de o coordonare și comunicare consolidată prin partidele naționale, prin deputați, prin uh, deputații europeni. Lucrurile trebuie să depășească această sferă. Lucrurile trebuie să se bazeze pe respect reciproc și pe interacțiune între parlamentele naționale, respectiv reprezentanții acestora la Parlamentul European. Cu aceasta închei prezentarea mea și sunt dispusă să răspund la întrebările dumneavoastră. Merci de cette prezentare, très claire. Mulțumim foarte mult, doamnă, mulțumim pentru această prezentare foarte clară, care conținea informații foarte interesante și uh, care conținea de asemenea și o analiză extrem de pertinentă și cu note uh, strict personale pe care le-am apreciat. Mai întâi are cuvântul Göran Ferm. Göran, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat foarte mult această prezentare, care mi s-a părut a fi foarte interesantă și utilă, pentru că e unul din subiectele pe care l-am discutat de ani de zile în Parlamentul nostru. Aș avea o idee și o întrebare. Cu toții știm că uh, să ai o politică externă comună e ceva foarte, foarte complicat, foarte dificil. Și uh, anumite țări, cum ar fi Franța, cum ar fi Regatul Unit al Marii Britaniei, au dificultăți în a renunța în anumite prerogative și a le ceda Uniunii uh, Europene, pentru că se află la Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite și așa mai departe. Și cunoaștem acest, uh, această situație, dar poate că ar fi bine să avem o abordare uh, diferită, de jos în sus. Dacă putem vedea cooperarea concretă la fața locului, în Afganistan, în Libia, dacă putem vedea că acest lucru uh, reprezintă o, o eficientizare a politicii externe comune, că acolo pot fi făcute anumite economii în acest sens. Dacă putem avea un rezultat mai concret, și de fapt aceasta este, este și ideea mea și întrebarea mea, atunci e un lucru bun. E un lucru bun că multe state membre și Uniunea să fie angajate la fața locului pe teren. E un lucru bun. Ar fi rău dacă multe state membre ar fi absente și nu ar participa. Pentru că ceea ce trebuie să discutăm noi acum este dacă există o suprapunere a eforturilor, dacă există o coordonare suficientă, dacă ajungem la un sentiment de responsabilitate suficient în uh, rândul actorilor implicați. Am vrea să știu când anume este mai eficient să lucrezi prin intermediul Uniunii Europene și a instituțiilor europene decât prin intermediul uh, organizațiilor la nivel național, chiar dacă acestea sunt coordonate. Cum anume putem înlocui eforturile uh, unilaterale la nivel național prin eforturi conjugate la nivel european. Ideea este că vrem să fim mai operaționali pe teren. Vrem să coordonăm eforturile. Iată, aceasta este unul din subiectele dificile pe care va trebui să le rezolvăm, pentru că dacă Uniunea Europeană trebuie să aibă un cuvânt de spus și să preia organizarea, atunci această organizare trebuie să fie uh, gândită diferit, cu, orga- cu coordonare, cu uh, punerea în comun a competențelor. Iată, aceasta este întrebarea mea. Cum anume trebuie să procedăm? Da, avem nevoie și de mai mulți bani, spune domnul președinte. Domnul Hartung, vă rog. Dacă fost Eh, dank voor het onderzoek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu și avem o întrebare foarte importantă care nu apare în acest studiu. Avem oare nevoie de o politică externă a Uniunii Europene? Pentru că statele membre au deja o politică externă și au interese bilaterale la nivel internațional. Aș vrea să vă dau un exemplu. O regiune care primește, Palestina, care primește sute de milioane de ajutoare din partea Uniunii Europene. E bine, pentru țările de jos, în materie de politică externă, noi a, am vrea să susținem Israel, o țară democratică, și nu teritoriile palestiniene, acolo unde știți există acești fundamentaliști islamici. Uh, eu am pus o întrebare comisiei pe această temă și n-am primit niciodată niciun răspuns. Și atunci am pus chiar întrebarea următoare. Aș vrea să știu exact care sunt sumele acordate teritoriilor palestiniene și comisia nici până în prezent nu mi-a răspuns la întrebare. Și așa că îmi pun întrebare în continuare. Ce se poate face pentru a obține informația? Mulțumesc. Care cuvântul domnului Inge Gresle? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că am creat un serviciu de, pentru ex, afaceri externe, tocmai pentru a se ocupa de această misiune Uh, de politică externă. Acum, în ceea ce privește coordonarea eforturilor, care este situația actuală? Care, știți că au fost făcute foarte multe propuneri, însă propunerile acestea poate nu au fost prea concrete. Avem deja instituții care sunt competente, care uh, se ocupă de programarea cooperării și uh, relația dintre Comisie și Serviciul de Afaceri uh, Externe. Poate că ar fi bine să uh, ne dați detalii în această uh, direcție. Domnul președinte, da, mulțumesc. Studiul care a fost comandat nu se referea la acest subiect. Deci ar trebui poate să mai facem alte solicitări de studii. Mm, doamna raportor, Nadejda, vreți să puneți uh, eventual întrebări uh, experților noștri? Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu sunt de acord pe deplin cu toate recomandările care au fost făcute. Uh, Aș vrea totuși să spun că trebuie să ne asigurăm că aceste recomandări ale studiului pot fi utilizate de către comisia noastră și mă bucur de faptul că mulți colegi s-au alăturat discuției și am putea poate repeta încă o dată punctele cele mai importante. Avem nevoie de o raționalizare a intervențiilor noastre operaționale, că avem nevoie de o uh, coordonarea eforturilor în materie de politică externă, lucru care ar fi în interesul nostru al tuturor. Evident că am putea obține anumite sinergii în dezvoltarea unor eforturi uh, diplomatice comune prin servicii consulare și de ambasadă, Uh, ambasadă comune, lucru deosebit de important de asemenea și care ar duce la o scădere a îndoielilor și anume suntem oare capabili de sau nu să creăm o politică externă comună, pentru că știm că există foarte mult uh, scepticism pe această temă. Și eu sunt uh, printre acele persoane care sunt de părere că acest lucru poate fi realizat și poate fi realizat în Uniunea Europeană. Deci, salut foarte mult munca dumneavoastră și rezultatele la care ați ajuns. Doamna președinte, doriți să răspundeți la întrebări, mai ales întrebările adresate de domnul Ferm. Um, Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că știu că trebuie să uh, încheiem la ora 10. Uh, având în vedere întrebările adresate doamna Gresle, noi am încercat foarte mult să redactăm raportul nostru într-un fel, într-un mod încât să nu depășim ceea ce ne-a fost încredințat ca muncă de realizat. Deci nu a făcut parte din, uh, din munca pe care trebuia să facem noi. Uh, foarte multe eforturi au fost făcute în ceea ce privește uh, uh, eforturile de a avea ambasade și uh, secții consulare comune. Însă, în practică, pentru a avea economisiri concrete, este evident că acest lucru reprezintă o soluție. Acolo unde uh, statele membre ale Uniunii Europene sau reprezentanța Uniunii Europene ar putea avea uh, birourile grupate, ceea ce ar duce, bineînțeles, la anumite uh, economii și ne-ar permite de asemenea să avem și o interacțiune mai bună. Dacă persoanele se află în aceeași clădire, evident că ele se întâlnesc, discută, au un schimb de informații și asta ar reprezenta beneficii tangibile. Uh, Uh, am, am văzut astfel de cazuri concrete care au funcționat, însă cu siguranță mai pot fi făcute eforturi pentru a avea uh, exemple suplimentare. Evident, multe lucruri nu au putut fi acoperite în acest raport pentru a nu depăși uh, sfera uh, studiului care ne-a fost încredințată. Acum, pentru a mă întoarce la uh, Palestina și sumele încredințate acesteia. Poate că alte persoane sunt mai în măsură să răspundă la această întrebare. Însă este evident că există oportunități clare de a avea această abordare de jos în sus și am putut să vedem acest lucru în materie de ajutoare pentru dezvoltare. Am discutat cu NGO-urile la fața locului și ele comunică unele cu altele și vedem că problema se situează nu la nivel de ONG-uri, ci mai sus. Deci această abordare de jos în sus ar putea fi una benefică în materie de cooperare, de coordonare, nu știu dacă vom ajunge la un acord în rândul statelor membre, dacă în într-un oarecare domeniu, cum ar fi apărare, ajutor pentru dezvoltare sau o politică externă, Uniunea Europeană să preia conducerea. Nu. Uh, ceea ce poate fi eficient, eficient în anumite dosare, în anumite domenii, este ca Comisia Europeană să conlucreze cu uh, departamentele și ministerele specifice, spre exemplu, din Regatul Unit al Marii Britanii, acolo unde există o posibilitate de a acționa anumite pârghii și atunci Comisia ar putea să canalizeze anumite fonduri prin, această, prin acest uh, canal, ceea ce ar fi un beneficiu atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre. S-ar putea ajunge la acel nivel de coordonare pe care ni-l dorim. Uh, și din nou, acest lucru ar putea duce la o reducere a controalelor necesare în momentul în care există această abordare fărâmițată și astfel am reduce de asemenea și duplicarea eforturilor. Domnul Hartung, dorea să mai luați cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, mă miră faptul că nu mi se răspunde la observație. E deci un studiu care se referă la rolul Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European. Deci aici ar trebui să avem această dezbatere. Și e păcat, e mare păcat că această dezbatere este pur și simplu evitată, domnul președinte. Dragi colegi, nu evităm dezbaterea absolut deloc. Dacă ați fi urmărit mai îndeaproape lucrările Comisiei pentru Bugete, ați fi observat anul trecut. Aveam, am trimis o misiune a Comisiei pentru Bugete și a Comisiei DEVE și a Comisiei de Afaceri Externe la fața locului, în Israel și în teritoriile uh, palestiniene. De ce acolo? Pentru că am făcut un total al ajutoarelor acordate de către Uniunea Europeană din diferite linii bugetare ajutoare acordate teritoriilor și am constatat că țările terțe sunt cele care beneficiau cel mai mult de, uh, ajut, de um, ajutoarele Uniunii Europene. Am fost la fața locului și am constatat acolo și au existat rapoarte care sunt scrise, care au fost redactate și am constatat deci la fața locului că sumele pe care noi le acordam autorității palestiniene și pentru dezvoltarea economică și uh, pentru buna funcționare a administrației, erau sume care în principiu, uh, în mod global, erau bine utilizate și de fapt administrația israeliană ne-a mulțumit pentru că de fapt contribuabilul european plătește în locul contribuabilului israelian pentru administrarea unor teritorii care, din punct de vedere al, guver- al guvernului israelian, se află sub propria sa autoritate, dar care în practică nu sunt deloc administrate de către autoritățile palest- uh, israeliene israeliene. Iată deci o situație destul de ciudată. Deci, în ceea ce vrește întrebările legitime pe care dumneavoastră le-ați adresat, avem la dispoziția noastră toate cifrele și le veți putea găsi, putea găsi cu ușurință, însă nu erau uh, scopul principal al acestui studiu. Aș dori să mulțumesc doamnei Smith și doamnei Earth pentru această prezentare, pentru răspunsurile lor. Personal, aș... James, doreați să interveniți? Aș vrea să trag concluzii. A, eu aș vrea să mă refer la un alt punct care este legat de acest punct. Bun, ok, foarte bine, e un punct pe care îl voi evoca. Deci, reia domnul președinte, aș vrea, din punctul meu de vedere, să subliniez mai întâi faptul că fenomenul acesta subliniat de către expert, experții noștri, și anume lipsa de coordonare în statele membre între administrații, sau comisii parlamentare care se ocupă de politica externă propriu-zis și cele care se ocupă de, ocup- de apărare, de dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare și uneori chiar cele care se ocupă de anumite aspecte ale acțiunii um- umanitare și așa mai departe. Deci, o problemă pe care o avem la Comisia Europeană, e o problemă pe care o avem în sânul Parlamentului European, e o problemă cu care ne confruntăm peste tot, deci e o provocare comună. Subliniez, de asemenea, că până în prezent, în parlamentele naționale, unii au asigurat un control mai bun în cazul politicii externe. Însă, nimeni nici până acum nu a avut această idee și anume că o viziune europeană comună ne-ar permite să fim mai eficienți și să facem și anumite economii. Spre exemplu, cazul Afganistanului reprezintă un caz clasic, extraordinar. Există 23 de state membre care au trimis contingente militare la fața locului. La ce servesc ele? La nimic. 10 ani mai târziu, bilanțul este o catastrofal. Dar fiecare țară se uh, mulțumește să vadă ce face contingentul său. Fiecare parlament național e mândru de ce face propriul său contingent. Nimeni nu are o apreciere globală. Rezultatul este că 10 ani mai târziu, dacă facem totalul tuturor cheltuielilor militare, care de fapt uh, mare parte revin Statelor Unite, uh, și cheltuielile diverse în materie de ajutor pentru dezvoltare, am cheltuit de 10 sau de 20 de ori mai mult decât PIB-ul Afganistanului pentru a ajunge la un rezultat uh, politic care va rămâne încă de evaluat anul viitor. Vedeți, nu avem o viziune globală de ansamblu și ne dăm seama că avem absolută nevoie de instaurarea unui mecanism care să ne permită de câte ori există o operațiune, interna, operațiune internațională în care fie Uniunea Europeană în sine, per se, fie un anumit număr din statele membre intervin, atunci e nevoie de un control politic global al acelei operațiuni astfel lansate. Și dincolo de Afganistan mai există un caz care de asemenea este un caz clasic, care nu făcea parte din studiu, dar asupra căruia va trebui să ne aplicăm, reprezintă lupta împotriva pirateriei în largul apelor Soma din Somalia. E un scandal financiar, e un scandal militar, e un scandal politic și nu interesează pe nimeni. Noi acolo cheltuim sume imense din punct de vedere militar, din punct de vedere economic. O adevărată pierdere economică pentru traficul maritim. Dar comunitatea internațională e mulțumită, Uniunea Europeană e mulțumită, NATO e mulțumită, toată lumea e mulțumită cu operațiunea Atalanta, ă, Însă rezultatul e jalnic. Așa că trebuie să învățăm uh, din uh, experiență. În momentul în care operațiunile de politică externă sunt, de fapt, uh, operațiuni multinaționale sub mandatul Națiunilor Unite, atunci trebuie să învățăm să avem un adevărat control politic și control bugetar. Rolul nostru aici, la Comisia pentru Bugete, nu este să intervenim în ceea ce privește conținutul acelor politici. Nu! Rolul nostru este să uh, facem uh, adunarea, să adunăm sumele din partea Uniunii Europene și din partea Parlamentelor Naționale în așa fel încât cei care sunt răspunzători de politica externă să-și asume uh, răspunderile ce le revin. Iată măsurile pe care le-ați luat, iată mijloacele pe care le-ați utilizat, iată cât a costat, așa că acum a venit momentul să evaluați dacă într-adevăr costurile sunt pe măsura uh, scopurilor scontate. Noi nu suntem în măsură să judecăm acest lucru, însă dumneavoastră trebuie să o faceți. Bun, ceea ce vă propun eu, mulțumind din nou experților noștri, vă propun deci ca aceste concluzii să fie publice, ele sunt deja publice pentru că această comunicare este difuzată în direct pe internet și documentele sunt publicate, dar dacă sunteți de acord, aș dori să atragem atenția Comisiei de Afaceri Externe și Comisiei DEVE, în mod uh, special asupra uh, acestui studiu, de asemenea și să atragem atenția înaltei lui reprezentant și să trimitem acest studiu și parlamentelor naționale, în așa fel încât acestea să poată să tragă toate învățămintele pe care le vor considera a fi utile. În momentul în care am deschis ședința, am spus că în ultima vreme am multiplicat, poate un pic cam mult, uh, Uh, conferințele interparlamentare în ceea ce privește subiectele strict bugetare. În schimb, știți că în ceea ce privește politica externă, până în prezent, nu am reușit să găsim un acord între Parlamentul European și Parlamentele Naționale referitor la modul în care ar fi bine să conlucrăm împreună după dispariția acelei uh, uh adunări parlamentare a Uniunii Europei Occidentale. Tratatul a devenit caduc, deci a dispărut, deci adunarea parlamentară a dispărut și deci ar trebui să găsim un organism, o entitate care să poată să organizeze acest control politic, control uh, parlamentar al politicilor de afaceri externe. Uh, deocamdată, discuțiile se află la nivel de COSAC între președinții parlamentelor, dar nu s-a ajuns încă la un rezultat și din ultimele informații se pare că uh, nu domnește chiar așa o prietenie în, uh, între cei care discută. Acum am să dau cuvântul lui James Ellis, care dorea să mai discute ceva pe marginea acestui studiu. Uh, very much, Congratulations to the... Mulțumesc și felicitări raportoarei. Domnule președinte, poate că acest document ar trebui să fie trimis uh, directorului nostru general, pentru că mă gândeam că ar fi util pentru noi într-o fază ulterioară. Însă o altă chestiune mă interesează, o chestiune cu care m-ați însărcinat, și anume proiectul pilot uh, referitor la crearea unui sistem interinstituțional uh, despre analiza strategică. Vreau să vă amintesc, stimați colegi, că acest document este disponibil încă de săptămâna trecută, 2030. Uh, trebuie să definim rolul Uniunii Europene, un rol strategic în arena globală a viitorului. Domnule președinte, aș uh, vrea să spun că cei care au întocmit acest document, dacă sigur doriți dumneavoastră și dacă coordonatorii doresc, uh, putem să prezentăm acest uh, document pe scurt, să vă spunem ce conține, deoarece el este destul de interesant pentru noi. Vorbește despre trecerea economică, transferul economic de est și vest și altele. Și vorbește și despre acest proiect pilot care începe să se creeze ca un sistem în sine, uh, și um, cred că ar trebui să fie în atenția grupului operativ al comisiei noastre. Președintele, mulțumesc, James. Deci, reținem uh, propunerea de a prezenta rezultatele acestui studiu, așa după cum am făcut și cu studiul dumneavoastră dimineață și voi uh, citi concluziile. Uh, concluziile mi s-au părut la o primă vedere foarte interesante pentru Comisia Bugete. Repet, un uh, proiect pilot care constituie o acțiune pregătitoare. James uh, este la curent și ne va prezenta cu ocazie viitoare. Domnul Salato, colegul nostru, a cerut cuvântul. Vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte. Vreau să spun că mă bucură observațiile dumneavoastră. În sfârșit, în această comisie, care este una dintre cele mai tehnice comisii, iată, se discută și chestiuni politici, chestiuni politice care au un impact asupra chestiunilor tehnice. Eu cred că această dimensiune politică trebuie să fie mereu prezentă în dezbaterile noastre, astfel încât să înțelegem mai bine rolul pe care îl jucăm noi ca instituții uh, și ca europeni. Trebuie să vedem uh, imaginea de ansamblu. Și cred că până acum uh, Europa nu a reușit să își asume și să joace rolul cuvenit uh, pe scena internațională. Mă bucur că acum în sfârșit Lady Ashton uh, este încunoștințată de aceste lucruri, trebuie să-i permitem să fie un adevărat ministru de externe al Uniunii Europene și nu un simplu reprezentant tehnic care înfăptuiește politicile individuale ale statelor membre. Deci mă bucur, domnule președinte, că ați spus aceste lucruri și uh, raportoarea a spus probabil același lucru mai devreme, dar n-am fost eu aici să aud. Președintele, mulțumesc, stimate colegă, pentru aceste încurajări. Da, ați înțeles bine, noi nu vrem să ne depășim rolul, suntem o comisie pentru bugete. Nu noi uh, trebuie să spunem unde trebuie investiți banii în politica externă. Totuși, noi uh, hotărâm cu privire la sumele angajate și invităm opinia publică, parlamentele naționale, autoritățile statelor și reprezentanții lor să spună dacă sumele angajate au dus la rezultatele politice scontate. Mulțumesc uh, expertelor noastre și uh, am încheiat cu acest studiu. Acum haideți să trecem la lucruri serioase, voturi. Avem niște decizii de luat. Sper că toată lumea are cartela de vot. De data asta, în sfârșit, mi-am adus-o și eu. Dacă nu aveți cartela, vă rog să-mi semnalați. Vă propun să începem cu raportul Vogan. Punctul 5. Toată lumea să aibă lista de vot. Este vorba despre raportul privind estimările. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2013. Aveți lista cu toții? Bun. Amendamentul 1, Hartong. Raportorul este împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3. Împotrivă. Toți ceilalți. Abțineri. Se respinge. 2. Gerbrandi. Raportorul este pentru. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. PPE-ul este împotrivă, însă PPE-ul e izolat. Abțineri? Se adoptă, deci. 3. Doamna Andreasen, raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? Pen Împotrivă. Majoritate. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 al doamnei Ödenberg. Raportorul nu are o opinie. Vot liber. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Aici trebuie să verificăm electronic. Și eu am dreptul de vot. Bun. E un socialist în Avem un socialist în plus, nu-i bine? Bun, Iva o să retrage. El nu votează. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru, 11 împotrivă, 2 abțineri se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului este retras. Amendamentul 5 al doamnei Vertman, raportorul e împotrivă. Doamna Vertman se scuză, nu poate să participe în această dimineață. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6 este retras al doamnei Andreasen. Așa mi s-a spus, da? E corect. Amendamentul 7 al domnului de Young. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. Amendamentul nou al doamnei Holmeier este retras. Așa mi se spune. Avem un compromis amare care acoperă mai multe amendamente. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 1, 2. Abțineri? Se adoptă. Asta înseamnă că mergem direct la 15 al colegului Portaș. Cine raportorul e împotrivă, cine pentru? liberalii și conservatorii se alătură comuniștilor. Mă uluiesc. Cine împotrivă? Abțineri? Se respinge. Șaisprezece, Monica. Raportul este pentru. Cine-i pentru? Mulțumesc. Cine-i împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. 17. Hartung. Raportul împotrivă. Cine-i pentru? Mulțumesc. trei împotrivă. Mulțumesc. Se respinge. 20. Andreasen. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Aceeași trei. cine împotrivă? Aceeași majoritate. Se respinge. 19 rămâne, deoarece anterioarele au fost respinse. Raportorul e pentru. cine E pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Mergem la 24. Amendamentul 24, deoarece celelalte de dinainte sunt acoperite. 24, sunt raportorul împotrivă, cine E pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, se respinge. 25, Miguel Portaș, raportorul împotrivă, cine E pentru? Nimeni. Împotrivă, abțineri se respinge. 26. Al raportorului, care e sigur că e pentru. cine e pentru? Mulțumesc. cine e împotrivă? 1. Abțineri se adoptă. La 27 avem un vot pe părți. Prima parte începe cu urges și merge până la at the latest. Raportorul este pentru. cine e pentru? Mulțumesc. cine e împotrivă? Nimeni. Abțineri? Prima parte se adoptă. Partea a doua. Aici raportorul nu are opoziție. Cine-i pentru? Împotrivă? PP-ul este izolat, abțineri, PP-ul este înfrânt, deci a doua parte este și adoptată. Mergem mai departe la 28 Hartong, care este compatibil. Domnule Salato, domnule președinte, dacă îmi dați voie, nu știu de ce tot vă luați de PPE. Păi, pentru că eu spun asta este ca un fel de expresie a modestiei. O să țin cont, însă să știți că aceste umilințe, într-un sens și altul, sunt uh, împărtășite la vot. Deci este totul în spiritul bunei dispoziții. În același uh, spirit, amendamentul domnului Hartong e compatibil, raportul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3, 4. Cine-i împotrivă? majoritate, se respinge. Amendamentul 29, Gerbrandi, și el compatibil. Raportorul e împotrivă. cine pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Împotrivă? Majoritatea, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 al doamnei Monica Holmeier. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Monica. Bun, cine e împotrivă? Mulțumesc. Există un grup izolat aici. Așadar, amendamentul se respinge. Îmi pare rău. Îmi pare rău, Monica. Îmi pare rău pentru grupul tău. Amendamentul 31 al domnului De Jong. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, împotrivă. Majoritatea. Obțineri. Se respinge. Amendamentul 32, Hartung. Raportorul e împotrivă. cine pentru? 1, 2, 3. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 33 al domnului Hartung. Raportorul permite un vot liber. Ba nu, este acoperit. Este acoperit, mă scuzați, spune președintele. Observați că este un amendament pentru sediul unic. Dacă îl adoptăm de mai multe ori, înseamnă că vom avea vreo 3-4 sedii. Toate unice. 34 al domnului De Jong. Mi se spune că este compatibil, dar nu e acoperit. Raportorul e împotrivă, cine pentru? Mulțumesc, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. 35 Haug. Raportorul e pentru, cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Din nou, acoperit. 37 al domnului Hartong, raportul e împotrivă. Nu? Greșesc? 36 nu e acoperit? Mă scuzați, spune președintele. Acesta acoperă 59 dacă e adoptat. Da, eu am greșit. Bun. Aici raportorul nu are o părere. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Aceeași situație ca și înainte. Abțineri. Bun. Se adoptă. Deci acesta acoperă 59-ul. 37 e compatibil al domnului Hartung Raportul e împotrivă. Da? Bun. Cine pentru? 2, 3. Cine e împotrivă? abțineri, se respinge. 38. Edenberg. Și acesta este acoperit. 38 e acoperit. Se referă tot la sediul unic. 39. Și acesta este acoperit. 40. Derek Vaughan și Monica. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 41, Helga, compatibil, însă raportorul e împotrivă. cine e pentru? Helga. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 42, Marta Andreasen. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? 1, 2, 3. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 43 uh, este retras. 44 al domnului Morganti trebuie să fie supus la vot. Raportorul e împotrivă. cine pentru? Bun, autorul. Și trei. Alții, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 al raportorului și al domnului Farm este completat de un amendament oral. Acest amendament oral face o adăugire la alineatul 12a. Asks, therefore, for the rules to be revised accordingly. Regulile să fie revizuite. Cine este pentru acest amendament cu amendament oral? Mulțumesc. Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Abțineri? Se adoptă. 47 al raportorului. Cine-i pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem direct la 51 al raportorului. Și acesta este un amendament oral. La 13a se adaugă Notes that pursuant to the agreement reached. Bureau and the Committee on Budgets, le reste sans changement. Restul nu este schimbat, deci se face o trimitere la întâlnirea noastră cu biroul. Cine-i pentru? Mulțumesc, împotrivă? Nimeni nu e împotrivă? Abțineri? Se adoptă, deci. Mergem acum mai departe la 52 al domnului De Jong, care este compatibil. raportorului împotrivă, cine pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cine împotrivă? Peste 6, abțineri, se respinge, deci. 53, al lui Helga Trupel. Raportorul împotrivă. cine pentru? Helga. Împotrivă? Toți ceilalți, din păcate, rușinos. Abțineri? Se respinge. 54 al Monicăi. Este retras. 55 al domnului Morganti. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3. Împotrivă? Majoritatea? Abțineri? Se respinge. Compromisul B mare al raportorului. Cine-i pentru? Mulțumesc. cine e împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Așadar, mergem la 59, care este acoperit, după cum spuneam mai devreme. Așa că urmează 60, al domnului Hartong. Raportorul e împotrivă. Cine-i pentru? 1, 2, 3, 4. cine e împotrivă? Majoritatea. Abțineri. Se respinge. 61, al lui Marta Andreasen. Raportorul e împotrivă. cine e pentru? 1, 2, 3, 4. Împotrivă. Majoritatea. Abțineri. Se respinge. 62 al domnului de Jong. Raportorul împotrivă. Cine-i pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Aceeași majoritate. Abțineri. Și acesta se respinge. 63 al domnului Paxas. Raportorul împotrivă. Cine-i pentru? 1. Împotrivă. Mulți. Abțineri. Se respinge. La 64 al doamnei Vertman avem uh, o completare cu amendament oral depus de Monica Holmeier, care dorește să introducă un cuvânt. New unforeseen buildings, neprevăzute. Deci, construcții neprevăzute, o noțiune interesantă. Nu? Monica. Pardon. Uh, wir haben uns dafür entschieden, dass... Ne-am decis să pentru că întregul complex deja se regăsea în prevederile anterioare, deci noi în calitate de PPE ne-am decis să uh, votăm împotrivă, pentru că de două ori, de trei ori această redundanță nu face niciun sens. Și uh, la 52 o parte a votat împotrivă, prețul, uh, premiul pentru jurnaliști deja nu mai există, de aceea noi nu am votat împotrivă, pentru că nu putem vota împotriva a ceva ce deja nu mai există. Asta este o măsură preventivă pentru ceva ce oricum nu mai există. Aceasta este motivația. Când am fost eu în școala primară, am învățat că mai puțin înmulțit cu mai puțin, adică un minus înmulțit cu minus, dă un plus. Bun, acum înțeleg că raportorul este împotriva acestui amendament. Da? Suntem la 64. Sunteți împotrivă. Bun. Deci, cine e pentru amendamentul 64 al doamnei Vertman? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Cine este împotrivă? Avem majoritate? Abțineri? Se respinge. Ne mai rămâne amendamentul 65 al domnului Hartong. cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. Votul final. Vă propun să votăm electronic. Aniensen, Jensen ni s-a alăturat. Ai cartela de vot la tine? Nu? Mă rog, am deschis votul. A votat toată lumea, inclusiv Ana. Are dreptul de vot. Nu știu, sunt mulți liberali aici în sală. Cam suspect. Nu are dreptul să voteze. Ei, asta e, trebuia să sosești mai devreme. S-a închis votul, avem 31 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri și dacă Aniensen ar fi avut dreptul de vot, ar fi votat pentru. Bun. Scriem acest lucru în procesul verbal. Felicitări raportorului, a fost o muncă dificilă pe care a făcut-o cu eficacitate. Trecem mai departe la următorul punct. O staff regulation. C'est le point 19. Trecem acum la punctul 19 și anume statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene. E vorba de raportul domnului George Lyon, vicepreședintele nostru. Aveți cartelele de vot? Ann Jensen își regăsește dreptul său de vot, îl dă afară pe Jan Mulder. Ok. Bien. Alors, nous votons sur le rapport. Bun, votăm raportul domnului George Lyon. Amendamentul 4 al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 17 a doamnei Herzog e un amendament pe părți. Prima parte, adăugarea cuvintelor skills competences. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, adăugarea so as to ensure până la function groups. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? O majoritate abțineri, deci cea de-a doua parte dispare. Cea de-a treia parte, înlocuirea cuvintelor shall allow cu cuvântul binds. Cine, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate. Deci, din amendamentul 17 nu reținem decât prima parte. Acum, amendamentul 18 al Sidoniei, compatibil cu 17. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Amendamentul 19 al doamnei Ingeborg Grasle e cu un amendament oral. Raportorul, în ciuda amendamentului oral, este împotriva. Cine este pentru? Împotriva? O majoritate. Se pare că aici avem un grup puternic care e un pic izolat, care are, așa, a avut întăriri, dar e izolat totuși. Se respinge. Acum, amendamentul 20. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Aici avem un vot mai extins. Bun. Vă mulțumesc. Și acum avem o majoritate. Pentru 20. 21 a fost retras. Ingeborg a retras acest amendament. Acum, amendamentul 22 al Sidoniei. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 a fost retras. 24 al Miguel Portaș și al domnului Cluțe. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Helga, împotrivă o majoritate, abțineri, se respinge. Amendamentul 25 a fost retras. Amendamentul 26, Helga Trupper, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Doi, două persoane. Împotrivă, o majoritate, abțineri, se respinge. Acum, amendamentul 27 al GUE. Uh, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 28 a fost retras. Doamna Gresle. Da, vreau să retrag și amendamentul 29. 29 se retrage de asemenea, mulțumim frumos. 30 de asemenea. Iată că ajungem acum la considerente. Amendamentul 7 al doamnei Angelica Wertmann, raport care a înlăturat din text Croația. Bun. Amendamentul 7. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Aici avem un caz în care suntem obligați să verificăm pentru că nu se distinge clar, așa că am și eu dreptul să votez, votez și eu. A votat toată lumea? Formidabil. 20 de voturi pentru, 16 împotrivă, nicio abține. Amendamentul se adoptă. Amendamentul 2 al raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 al doamnei Herzog, compatibil cu 2. Doam Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Helga Trupe, raportor este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10 al GUE. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se respinge. Amendamentul 11. Edith Herzog. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. O majoritate este pentru. Se adoptă. Amendamentul 12. Angelica Vertman. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4 persoane. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abține? Se respinge. Amendamentul 13. Angelica Vertman, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4 persoane. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Se respinge. Amendamentul 14. Edith Herzog, raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abține? Se adoptă. Amendamentul 15 și 16 sunt identice. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, în ceea ce privește proiectul de rezoluție legislativă, amendamentul 1 al raportorului, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5, Helga Trupel. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Însă toată lumea e pentru, chiar și raportorul. Bun, <laughs> foarte bine, cine e împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 persoane, abțineri, e o majoritate pentru, se adoptă. Amendamentul 6, Helga Trupel, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge acesta. Și acum vot final în ceea ce vrește uh, raportul. Vă propun să votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Mai lipsesc două, două voturi. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului nostru. Je propose de passer au point 18. Vă propun să trecem acum la punctul 18 și anume mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul doamnei Matera. Doamna Matera, care nu este în sală. Comisia pentru bugete e pierdută fără ea, dar este înlocuită de Salvador. Bun. Nu știu dacă avem de câștigat la schimbul ăsta, dar în fine, hai. Deci e vorba de raportul doamnei Matera, amendamentul 2 al liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Liberali împotrivă. Toți cei care nu sunt liberali, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 al doamnei Vertman. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă cu majoritate. Amendamentul 4 a domnului Darden. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva? Mulțumesc. De fapt, a liberalii. Da, se adoptă. Amendamentul 5 al domnului Darten. Aici raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotriva? Cred că trebuie să verificăm, pentru că aici... E vorba de amendamentul 5 al domnului Darden. S-a deschis votul. Votul e deschis. Vă rog să votați. Unii nu mai votează, unii au dispărut. S-a închis votul. 12 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 0 abțineri. Se respinge. Trecem la amendamentul 6 al domnului Darden cu amendament oral. care de fapt cere adăugarea pentru perioada după 2014-2020. Însă raportorul nu este de acord. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, aceeași majoritate ca și Adina, se respinge. Bun, amendamentul 7 al grupului liberal. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Liberalii sunt pentru, plus 2. Cine este împotrivă? Mai mămuții și alții, se respinge. Amendamentul oral al domnului Darden la aliniatul 6, care de fapt cere înlocuirea cuvântului beyond 31 decembrie cu formularea for applications submitted after. Raportorul, ce părere are el? despre acest amendament. Amendamentul pen, uh, raportorului pentru. Bun. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. Și acum amendamentul 1 al liberalilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Atenție. Bun. Cine este împotrivă? După părerea mea, există o majoritate, dar prefer să verific. S-a deschis votul pentru amendamentul 1. Votați, votați, votați. S-a închis votul. 20 de voturi pentru, 13 împotrivă, într-adevăr, se adoptă. Și acum votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis deci votul, votul e deschis. Avem colegi care nu mai votează, au obosit. A, 25 pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri. Se adoptă. Felicităm pe coordonator. Pe coordonatorul grupului PPE. Bun. Trecem acum la buget. A, nu, nu, nu, nu. Trecem la transferuri. Transferurile mai târziu. Ah, pardon, oui, oui. Il faut évidemment... A, trebuie să votăm și transferul, e vorba de punctul 20, care corespunde cu tocmai ceea ce am votat adineauri, deci bănesc că e același vot. Atunci vă întreb, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. E același vot, ok, foarte bine, trebuia să votăm formal, iată că s-a făcut acest lucru. Trecem acum la... O să vedem alte posibile cereri de transfer ulterior. Non, on doit voter aussi. C'est tout de suite, c'est mieux de voter immédiatement. Ok, Fernandez euh, alors. Oui, oui, oui. C'est mieux de voter bon. alors. Nu mai sunt alte cereri de transfer pentru doamna Balzani. Mm, o secundă să verific, să verific. Doamna Balzani nu mai are alte cereri de transfer. Bun, atunci domnul José Manuel Fernández are câteva cereri de transfer în ceea ce vrește curățarea și întreținerea. Mulțumesc, domnule președinte. De, de, de Mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi am făcut deja o prezentare a acestei schimbări la nivel bugetar și am înlăturat toate îndoielile care mai existau cu privire la acest uh, aspect. Aș vrea să vă amintesc că se referă la curățarea și întreținerea tuturor clădirilor care se află aici la Bruxelles. În principiu nu există niciun fel de problemă în ceea ce privește modificarea bugetului. Uh, e vorba de 2 milioane de euro care ies din linia bugetară CAD de, al, al clădirii din Luxemburg și care în principiu sunt transferați aici și care nu pun niciun fel de problemă. E doar o modificare care și are originea într-o decizie luată în martie 2010 ca urmare a unei activități de audit Uh, de auditare publică care a ținut seama de toate aspectele și care a preluat toate îngrijorările noastre referitoare la protecția mediului și care, uh, bineînțeles, ne recomandă să votăm favorabil față de aceste cereri de transfer. Președintele, mulțumesc. Nu mai sunt uh, alte intervenții? Atunci se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trei abțineri? Se adoptă. Domnul raportor, mai aveți și alte solicitări de transfer? Singura solicitare. Bun, păi iată că votăm puține cereri de transfer de data asta. Așa că vă propun să ne întoarcem la punctul 6, care a fost amânat, v-am zis, adineaori, așa că ajungem la punctul la punctul... Am putea face un vot, un vot comun. Point 10 et 14, on n'a plus besoin de voter. Nu. Deci la punctele 10 și 14 nu mai trebuie să mai votăm, da? Ah, mă scuzați, mă scuzați. Na, am am terminat, am terminat cu voturile. On a fini de vot. Alors nous pouvons revenir à notre Așa că ne putem întoarce la ordinea noastră de zi și putem trece la punctul 10. care de fapt e un proiect de raport intitulat al doamnei Maria Muniz de Urchiza, intitulat Instituirea unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Voilà. Madame, euh, je crois que vous avez... Doamna cred că aveți două rapoarte, nu? Dacă nu mă înșel. Uh, aveți și punctul 14, instituirea instrumentului de stabilitate. Dacă vreți să le prezentați simultan, poate că am câștigat ceva timp, așa că vă rog frumos. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, mă voi referi... de... Un de silence, s'il vous plaît. Un pic de liniște în sală, vă rugăm, spune domnul președinte. Doamna Muniz are, este singura persoană care are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vorba de două instrumente financiare legate de acțiunea externă a Uniunii Europene și care fac parte din reforma pe care Comisia Europeană a propus-o pentru a modifica regulamentul care uh, se ocupă de aceste instrumente. Și obiectul acestei reforme, scopul acestei reforme, este... Nu știu dacă mă puteți auzi, domnule președinte. Liniște în sală! cei care vor să vorbească, vă rog frumos ieșiți pe hol. Da, vă rog, doamna președinte. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vrem să stabilim o procedură armonizată, simplificată și flexibilă pentru cele patru instrumente geografice și pentru cele trei instrumente tematice care se ocupă cu acțiunea externă a Uniunii Europene. Și aș dori să mă refer um, simultan la cele două instrumente uh, Uh, pentru că am fost raportor pentru ambele. Mai întâi e vorba de instrumentul pentru stabilitate, care acum se cheamă instrument pentru securitate și aș vrea să mă refer și la instrumentul european pentru drepturile omului. Aceste două instrumente au o importanță foarte mare în ultimii ani pentru că reprezintă o semnătură a identității către exterior a Uniunii Europene și asta ținând seama de faptul că acțiunea externă a Uniunii Europene se bazează pe promovarea și protecția păcii și a securității, situa- răspuns în situații de criză umanitară și respectarea drepturilor omului. Deci, modificarea regulamentului care se ocupă de aceste instrumente financiare pentru acțiunea externă ar trebui să ne garanteze mai multă securitate și, mai mult decât atât, din punctul nostru de vedere bugetar, ar trebui să îmbunătățească sinergiile care există între aceste instrumente pentru a evita uh, Suprapunerea de eforturi. Acum, în ceea ce privește instrumentul de stabilitate, articolul 21 al Tratatului Uniunii Europene semnalează anumite obiective ale acțiunii externe, printre care menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea sigur- siguranței naționale, care sunt, de fapt, acțiuni cheie ale Uniunii Europene în, politică, în materie de politică externă. De aceea noi trebuie să întărim capacitatea Uniunii Europene de a răspunde situațiilor de criză și să acoperim toate necesitățile care deocamdată încă nu sunt acoperite de alte instrumente de acțiune externă, cum ar fi situații de criză, răspuns care să meargă dincolo de asistența strict umanitară. În raportul nostru ne referim la aspectul bugetar, deși eu împărtășesc cele spuse de domnul președinte în ceea ce privește finanțarea politicii externe a Uniunii Europene, așa cum spunea domnul președinte, pentru că vrem să avem eficiență sporită, Uh, mai mare decât cea pe care o aveam în momentul de față. Însă noi ne-am referit doar la aspectul strict bugetar și ceea ce trebuie să semnalăm este faptul că Comisia a cerut o creștere de 42% pentru cadrul financiar plurianual în ceea ce privește aceste instrumente, instrumentul de stabilitate în perioada 2014-2020 și e vorba de o creștere de 42% comparativ cu perioada anterioară. Și având în vedere că noi suntem Parlamentul European, ar trebui să ne dăm seama că acest, această sumă nu va fi revizuită spre scădere ă, pe durata negocierilor, având în vedere importanța pe care o are un astfel de instrument de stabilitate. Și având în vedere și realitatea internațională, pentru că știm că există crize de diferite niveluri și diferite tipuri. De aceea va trebui să menținem această solicitare de sporire a perioadei pentru întreaga perioadă, așa cum a cerut Comisia. Acum, în amendamentele care vor fi înaintate și care în momentul de față încă nu mi-au fost înaintate în scris, spunem că mai întâi ne dorim să stabilim anumite norme de finanțare mai clare, mai ușor de aplicat, și de înțeles de către beneficiari și ne dorim de asemenea să accelerăm procesul de licitații. Ne dorim de asemenea și o mai multă flexibilitate între sumele care provin din diferite instrumente și să există o mai bună compatibilitate și utilizarea acestora pentru a evita suprapunerea de, de, de eforturi și în mod proporțional să avem posibilitatea de a utiliza și de a reutiliza fondurile investite care provin din aceleași instrumente financiare. Dorim să coordonăm ajutorul pe care îl oferă Uniunea Europeană și statele membre uh, și ajutorul oferit de alte instituții internaționale sau uh, regionale în scopul de a evita o duplicare a finanțării și cu scopul de a face anumite economii. Și aici ceea ce este important este să subliniem că e nevoie de flexibilitate, în așa fel încât aceste fonduri să poată fi utilizate dintr-un loc în altul, fără să existe sume restante în anumite instrumente și lipsă de, uh, surse, de resurse financiare în alte instrumente. Deci e nevoie de această flexibilitate pentru acțiuni care trebuie să fie definite, care prin definiție sunt schimbătoare în funcție de situația la fața locului. Acum, în ceea ce vrește instrumentul financiar pentru drepturile omului, eu este un instrument deosebit de important care își dorește să promoveze democrația și respectarea drepturilor omului la nivel internațional. Și e vorba de valori deosebit de importante pentru Parlamentul European. Uh, ele reprezintă și un element central al acestui instrument și, având în vedere independența sa de acțiune, acest instrument pentru drepturile omului reprezintă un instrument deosebit de important pentru a avea o complementaritate între toate aceste instrumente financiare pentru ajutor exterior și se centrează pe cinci obiective. Noi trebuie să păstrăm natura acestor obiective, cinci la număr, și orice modificare a unei linii de acțiune sau a unei uh, a, anumitor competențe ar trebui să obțină mai întâi o aprobare din partea Parlamentului și să existe și un control din partea Parlamentului European. E unul din amendamentele pe care le vom înainta. Uh, mai există și alte amendamente prin care cerem să se țină seama de faptul că Uniunea Europeană, în calitate de actor global, trebuie să garanteze o cerere, o, o suplimentare a acestor fonduri acordate democrației și drepturilor omului. Și în propunerea de cadru financiar multianual ar fi vorba de o creștere de cam 20%, ceea ce este sub uh, ceea ce ceream noi la capitolul 4. Acolo cerusem uh, 30%. De aceea, în avizul nostru, trebuie să cerem un uh, buget mai ambițios pentru un instrument care aduce Uniunii Europene credibilitate la nivel internațional. Deci, în consecință, trebuie să fie aliniat din punct de vedere bugetar, în așa fel încât să servească ansamblului uh, intereselor Uniunii Europene și așa cum sunt ele prevăzute la capitolul 4. Pe de altă parte, știți că se creează un nou instrument pentru democrație, Fondul pentru democrație și s-a votat favorabil deci, cred că ar trebui să evităm ca dotarea acordată acestui, uh, acestui instrument pentru democrație să fie finanțat cu fonduri din instrumentele deja existente pentru democrație și drepturile omului pentru că acest nou fond nu poate să aducă prejudiciu fondurilor deja existente și uh, care au fost deja alocate acestor instrumente și care servesc acțiunii exterioare a, externe a Uniunii Europene. Și în final facem și o referire la coerență. Coerența care trebuie să existe între diferitele instrumente, uh, cooperarea și coordonarea necesară care trebuie să existe între Uniunea Europeană și statele membre. Eu cred că Uh, colegii mei, coordonatorii, vor încerca să uh, să facă anumite sugestii în ceea ce privește aceste instrumente financiare care servesc acțiunii externe și cu siguranță că aceste sugestii și elemente comune le vom putea integra în avize, în uh, proiectele de raport și sperăm că prin amendamentele noastre rolul Parlamentului European și rolul său de control în calitate de Parlament să fie astfel întărit în, în, în această direcție. Pentru că aici ne aflăm și în sfera actelor delegate, pe care aici nu le-am menționat, dar știm foarte bine că e vorba de, uh, de o temă care va fi negociată și care va trebui să fie negociată cu înțelepciune. Mulțumesc! Je vous remercie. Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul, să facă observații? Madame Brantner, qui vient d'arriver. Oui. Nous... Doamna Branter, care tocmai a intrat pe ușă, ne bucurăm că ne onorați. Vă rog să interveniți. Mă scuzați, credeam că o să înceapă așa după cum se indica pe listă. Așa că îmi cer scuze că am uh, susit puțin cam târziu. Eu uh, sunt raportor și la AFET, așa că Uh, doamna Muniz era raportor din umbră, tot la AFET, la Instrumentul pentru Stabilitate am lucrat împreună, deci cred că ar fi important să rămânem fermi, dar și flexibili în acest uh, instrument. Până acum, uh, acest instrument nu a beneficiat de programare pe termen lung. Dar am văzut însă că în primăvara arabă a fost de fapt singurul instrument util care ne-a permis să reacționăm în contextul de criză. Acum uh, este păcat că Comisia dorește să reducă partea care nu este programată. Sigur, Comisiei este mai ușor așa, dar uh, eu nu cred că este o idee bună. Cred că, din potrivă, este o cale greșită și aș prefera să rămânem uh, la condițiile actuale. Și cred că ar fi important ca Parlamentul să susțină acest lucru. În al doilea rând, trebuie să precizăm printr-o anexă ceea ce se poate finanța prin acest instrument și nu neapărat în dispozitiv, în uh, textul juridic. Eu uh, aș uh, dori să facem acest lucru pentru că Astfel, serviciul extern are mai multă flexibilitate pentru a finanța proiecte și uh, consider că putem accepta această flexibilitate dacă, în schimb, putem beneficia de acte delegate. Deci este un fel de compensare. Da, vă dăm uh, flexibilitate dacă noi putem avea un drept de control sporit după. Deci cred că ar trebui să rămână la anexă și nu în text. Dacă nu, atunci să rămână în dispozitiv, în text. Bun, cam acestea erau uh, cele două idei pe care doream să vi le expun aici și care trebuie discutate cu Comisia și statele membre. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Dorește și altcineva să intervină? Văd că nu. Doamna raportor, doriți să reacționați? Oui, merci. Eh, avec eh, Madame Branner, on a... Da, mulțumesc. Am lucrat foarte bine cu doamna Branner ne-am uh, consultat și am uh, urmărit uh, lucrările cu privire la acest instrument de stabilitate și cred că, într-adevăr, trebuie să consultăm parlamentele înainte să trecem la acțiune. Și desigur că trebuie să fim informați cu privire la ce se întâmplă după. Profit de această ocazie pentru a cere comisie, așa cum spunea și doamna Ibraner, să ne ofere consultări, adică să ne ofere informație în timp util. Și vreau să creștem rolul Parlamentului European în ce privește actele delegate. Acesta este un subiect controversat. Noi însă ar trebui să profităm de pe urma fiecărui acord pentru a insista pe poziția Parlamentului. Într-adevăr, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate pentru că știm acțiunile pe care le putem finanța prin acest instrument sunt flexibile, ceea ce înseamnă că și instrumentul trebuie să fie flexibil, totuși Parlamentul trebuie să-și mențină dreptul de control asupra fondurilor. Comisia poate decide în anumite cazuri urgente să aloce anumite sume, însă noi, printr-o procedură scrisă, vrem să fim informați. Chiar dacă apare o urgență și trebuie luată o hotărâre, vrem ca Parlamentul să fie informat prin procedură scrisă înainte să se ia hotărârea sau, mă rog, printr-o altă modalitate. Vom vedea asta cu raportorii. Trebuie să raționalizăm acest instrument și să să respecte principiile de control bugetar plearabil, principii pe care Comisia noastră le susține. Mulțumesc, doamna Nenski, a cerut cuvântul. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, raportor pentru regulamentul uh, de implementare comun pentru toate instrumentele și voi prezenta propunerea săptămâna viitoare, ținând cont de necesitatea celor patru instrumente. Cred că va trebui să discutăm și despre modificări foarte importante la regulamente și doresc să subliniez că regulamentele comune ar trebui să fie foarte simple, să conțină reguli uniforme care să se aplice la toate instrumentele într-un mod corect. Nu pot să comentez mai mult fără să am în față toate amendamentele, dar cred că săptămâna viitoare voi reuși să fac niște sugestii. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Președintele, mulțumesc. Cu privire la aceste două rapoarte, vă amintesc calendarul. Termenul pentru raportul privind instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturile omului are ca termen, deci... Nu, reiau. Mai întâi, schimbul de opinii pe baza raportului scris are loc pe 21 martie Deci, nu, săptămâna viitoare. 25 aprilie este termenul de depunere a amendamentelor, ceea ce ne lasă puțin timp la dispoziție. Votul pe proiectul de aviz în Comisia Bugete va avea loc pe 31 mai, iar uh, AFET va avea votul în iunie. Bun. Asta la punctul 10. La punctul 14, instrumentul de stabilitate, aici uh, același lucru. Practic, la fel. Același calendar. Doamna Brandner. Da, în scop informativ vă spun că, într-adevăr, calendarul este identic. Am decis ieri la AFET, noi și ceilalți raportori, să negociem la pachet. Deci va fi un pachet pe care îl vom negocia în același ritm. Și uh, sperăm ca negocierile să fie finalizate în același timp. Președintele admiră această coordonare internă pe care o aveți la AFET. Este un exemplu pentru Comisia noastră bugete. Foarte bine, mulțumesc, stimate doamne. Deoarece doamna Nenski a solicitat cuvântul, a luat deja cuvântul, o să îi mai dau o dată ocazia să intervină pentru a ne vorbi despre punctul 12, raportul dumnei sale. Extinderea UE, politici, criterii și interese strategice, strategice ale UE. Nadejda. Uh, thank you. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce am scris este, de fapt, un raport din proprie inițiativă și, într-o oarecare măsură, se referă la activitatea mea pe marginea unui document separat referitor la uh, anumite regulamente care uh, se referă la instrumentele de preaderare. Discut des, vom discuta săptămâna viitoare în detaliu despre modificări când uh, va fi examinat proiectul de aviz. Este vorba despre chestiuni care vizează extinderea politici din, de extindere și instrumentele aferente. De asemenea, despre cradul, cadrul instituțional și despre criteriile de la Copenhaga. Am abordat câteva zone. În primul rând, instrumentul pentru preaderare va rămâne pilonul financiar pentru strategiile de extindere și va cuprinde toate aspectele referitoare la politicile interne și la alte chestiuni uh, care țin de aceeași temă. Uh, Ideea este ca țările candidate și potențialii, potențialii candidați să fie pregătiți într totul pentru o eventuală aderare, astfel încât să poată adopta politicile comunitare cât se poate de rapid. Acestea trebuie să se încadreze între prioritățile lor. Este vorba aici despre valori universale, statul de drept, și, de asemenea, am recomandat ca dialogul de preaderare să sublinieze în mod clar care sunt obiectivele strategiei Europa 2020. De asemenea, am recomandat ca obiectivele uh, în domeniul politicii de extindere să țină cont de cele mai recente evenimente din agenda europeană privind uh, guvernanța economică și stabilitatea fiscală, precum și fondurile uh, socioeconomice în contextul priorităților noastre de astăzi și al importanței IMM-urilor. Toate acestea merg mână în mână cu modernizarea economiei și cu încurajarea concurenței. În ceea ce privește Comisia pentru Bugete, suntem cât se poate de interesați în a asigura consecvența politicilor de extindere, creând astfel sinergii bugetare cu alte instituții financiare, astfel încât țările beneficiare să aibă de câștigat. Este important ca fondurile să fie folosite eficient. Prevederile actualelor, actualelor regulamente financiare, astfel cum sunt ele negociate, joacă un rol important. Noi condiții sunt introduse, precum condiționalitatea, performanța, rezervele și măsurile de transparență. Toate acestea trebuie să sporească în mod substanțial benefic capacitățile de beneficiare și să reprezinte stimulente. Propunerea pentru următorul cadru financiar multianual reprezintă o creștere în ceea ce privește prețurile de 7,3% în comparație cu fosta perioadă de 7%. Acest lucru, de 7 ani. Acest uh, lucru reprezintă un aspect important pentru instrumentul de preaderare în contextul uh, cadrului multianual financiar care este definit de către status quo-ul uh, definit în uh, programe și obiective. O astfel de creștere va duce la un echilibru bun între progres și uh, realizarea obiectivelor de aderare și în același timp va susține și dimensiunea socială și economică în țările beneficiare. Numărul de țări beneficiare a scăzut la 8 ca urmare a aderării viitoarei aderări a Croației programată pentru anul 2013. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, a cerut cuvântul Guren Farm. Uh, mulțumesc, grupul meu, eu sunt uh, raportor din umbră uh, pentru grupul meu și aș dori să-i mulțumesc doamnei Neinska pentru sugestiile foarte valoroase. Cu toate acestea doresc să fac câteva observații. În ceea ce privește sinergiile între Uniunea Europeană și statele membre, uh, și putem să ne referim la discuția pe care am avut-o pe marginea studiului care tocmai a fost făcut, un studiu foarte important uh, pentru exemplele care au fost prezentate din Balcanii de Vest și uh, celelalte țări. Cred că trebuie să avem o coordonare nu numai între statele membre și Uniunea Europeană, ci și între alți actori, cum ar fi Banca Mondială, sau uh, Banca Europeană pentru Investiții și alte instituții de aceeași natură. Cred că acest lucru trebuie să fie adăugat pentru mai multă claritate. Apoi, în ceea ce privește uh, al doilea punct pe care l-am menționat, referitor la cum să abordăm, uh, din punct de vedere tehnic, asistența, bunele performanțe, abordarea sectorială, uh, nu am nicio problemă cu ceea ce s-a menționat până acum, însă cred că și aici ar trebui să analizăm mai îndeaproape lucrurile, pentru că avem tendința de a dezvolta diferite sisteme naționale pe lângă sistemul comunitar pe care îl avem deja. Și acest lucru sporește complexitatea și birocrația distribuirii fondurilor. Și acesta este un lucru pe care ar trebui să îl evităm, după părerea mea. În ceea ce privește guvernanța economică și finanțele publice, nu am niciun nicio problemă cu ceea ce s-a spus aici. Sigur că este foarte important să avem finanțe publice bine structurate în uh, țările care urmează să adere. Însă, cred că trebuie să clarificăm mai îndeaproape ce înțelegem prin uh, o concentrare mai bună a Uniunii Europene asupra acestor aspecte. Pentru că s-au luat uh, măsuri de austeritate în toate țările, chiar și în cele care beneficiază de instrumentele de preaderare și cred că ar trebui să clarificăm foarte clar ce înțelegem prin aceste lucruri. În fine, cred că este de asemenea foarte important să subliniem că uh, Aderarea la Uniunea Europeană nu este pur și simplu doar o politică națională, o chestiune care ține de guverne și economie națională, ci este foarte important să se înțeleagă că acesta este un proces care se aplică întregii societăți, societății civile, de asemenea partenerilor sociali de pe piața muncii și de multe ori uh, tindem să neglijăm acest aspect, iar eu cred că este foarte important și cred că ar trebui să subliniem acest lucru în acest raport. De asemenea, tocmai a, am avut un proiect pilot privind acțiuni a, uh, pregătitoare uh, în Balcanii de Vest, în ceea ce privește restaurarea patrimoniilor cultural. Nu este vorba numai despre faptul că biserici discruse um, au fost moschei, ci, și despre un simplu proiect de reconstrucție, ci trebuie uh, ca oamenii care au un fundal religios diferit să se întâlnească. Iar finanțarea pentru așa ceva nu este exclus de instrumentul pentru preaderare, dar uh, nici nu se exagerează. De aceea eu cred că la nivel național trebuie să fie implicate toți partenerii interesați în acest proces. În rest, cred că propunerea din partea doamnei Neinska este una foarte bună. Igoran. Președintele, mulțumesc, Göran. Nu mai dorește nimeni să intervină? Nadejda, dorești să răspunzi? No, I just, uh, nu, doresc doar să-i mulțumesc domnului Farm pentru recomandările pe care mi le-a adresat. Cred că vom reuși să găsim formularea potrivită și propunerea potrivită astfel încât uh, avizul nostru să devină și mai bun. Am luat notă de ceea ce mi-a transmis. Mulțumesc. Madame le raporteur. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Vă amintesc că pentru acest raport termenul de amendare este 10 aprilie. Proiectul de aviz va fi supus în comisia noastră votului pe 10 mai astfel încât uh, să putem pregăti votul pe care comisia competentă pe fond îl va avea pe 31 mai. Și sperăm ca să ajungem în plen cândva în iunie sau iulie. Mulțumesc foarte mult! Rămânem la instrumentele financiare. De data aceasta trecem la vecinătate, la punctul 9. Raportor este domnul Kozlowski. Domnul raportor, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W obecnej perspektywie finansowej... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește politica de vecinătate, Instrumentul actual a fost considerat eficace, însă atunci când s-a făcut recent o revizuire și s-au făcut consultările publice, ni s-a atras atenția asupra mai multor elemente care pot fi îmbunătățite. Astfel, politica de vecinătate ar trebui să promoveze democrația, libertatea, drepturile omului, așa după cum apare la punctul 8 din tratat. Trebuie să vedem această politică ca pe investiție în viitorul Uniunii Europene. Instrumentul vizează 16 țări în afara Uniunii Europene, 6 fiind la granițele estice ale Uniunii și 10 la frontierele meridionale. Este în interesul nostru să promovăm o democratizare a acestor țări. Totodată, politica europeană de vecinătate prevede o integrare aprofundată la nivel economic și uh, reforme politice eficace. După numeroase consultări, Comisia Europeană a propus să optăm pentru principiul more for more, mai mult pentru mai mult, adică să acordăm mai multe facilități pentru proiectele cele mai ambițioase. De asemenea, Comisia propune să scurtăm perioada de programare. Actualmente, această perioadă este de aproximativ un an și jumătate și uh, este necesară o documentație destul de complexă. Comisia mai propune să facem o mai mare armonizare și să introducem uh, elemente orizontale. O altă propunere vizează o mai bună cooperare între Uniunea Europeană și țările terțe și o cooperare eventual și cu alți sponsori, precum ONU sau, de ce nu, Banca Europeană de Investiții. În această etapă a lucrărilor, putem uh, vorbi și despre metodele de intervenție, dar nu prea putem vorbi despre niște cifre precise, despre niște sume. Acestea vor fi discutate ulterior. Iată de ce cred că propunerea Comisiei Europene trebuie văzută ca un fel de prim proiect, un proiect preliminar. De asemenea, vă mai semnalez că se prevede o suplimentare cu 23% a sumei prevăzute pentru acest instrument. Actualmente avem 13 miliarde, iar suma ar trebui să ajungă la 16 miliarde ca urmare a suplimentării. Vreau să vă mai atrag atenția asupra programului Erasmus pentru toți sumele care sunt dedicate proiectelor naționale ar trebui să fie stabilite conform unor criterii foarte clare, cum ar fi, de pildă, impactul uh, sau importanța pentru democrație și drepturile omului sau uh, dezastrele și catastrofele cu care se confruntă o țară la un moment dat. Aș spune că, în general, propunerile Comisiei sunt bune, și le-am uh, prezentat în avizul pe care l-am întocmit pentru și ele au apărut de fapt în um, publicarea făcută anul trecut. Am uh, colaborat cu raportorii din umbră pentru a redacta acest aviz și țin să le mulțumesc călduros pe această cale. Vreau să spun uh, că eu sunt de acord cu principiul more for more, dar cred că ar trebui să detaliem mai bine criteriile care le-ar însoți. De asemenea, consider că ar trebui să definim mai bine dimensiunea regională a acordurilor prevăzute în legătură cu acest instrument. Și, în fine, cred că ar trebui să subliniem rolul democrației ca principiu de bază în relațiile pe care Uniunea Europeană le are cu țările partenere. Mă gândesc la Rusia. De asemenea, aș vrea să reliefăm legăturile dintre principiile care conduc politica internă și externă a Uniunii Europene și cu principiile din uh, cadrul uh, Europa 2020. Cred că trebuie să promovăm orice acțiune care dorește să promoveze transparența și eficientizarea fondurilor europene. Și în acest scop trebuie să ne folosim uh, mai bine de posibilitățile de cooperare pe care le avem cu, de ce nu, Banca Europeană de Investiții sau cu alte structuri europene și internaționale. Astfel am putea crea niște sinergii financiare. De asemenea, trebuie să subliniem că este necesar să promovăm eficacitatea energetică, precum și rolul IMM-urilor. Trebuie să subliniem că acest uh, instrument este important uh, în ce privește cooperarea regională și macroregională. Mă gândesc în special la strategia Dunării. Vreau să mai subliniez rolul pe care Parlamentul European îl poate juca în programarea și elaborarea proiectelor. Asta în cazul în care Uniunea Europeană ar decide să își suspende asistența. Sper că vom reuși să ajungem la un compromis și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Goran Farm. Yes, I'm the... Mulțumesc, eu sunt raportor din umbră și pentru acest raport și doresc să mulțumesc uh, domnului Kozlovski pentru ceea ce a spus, pentru că colaborarea noastră a fost foarte bună între raportorii din umbră. Majoritatea sugestiilor au fost luate în considerare, iar acest raport este în, în legătură cu avizul pe care l-am redactat în ceea ce privește revizuirea politicilor în acest sector. Uh, nu cred că există mari probleme, doar câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește Fondul European pentru Democrație. Legătura între acest raport și raportul doamnei Muniz în ceea ce privește instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și a drepturilor omului uh, este cât se poate declara, pentru că Um, cred că ar trebui să coordonăm ceea ce se spune între cele două rapoarte, astfel am uh, obține mai, mai multe rezultate pozitive. În ceea ce privește aliniatul 19, uh, este o discuție aici referitoare la utilizarea fondurilor și reutilizarea fondurilor uh, în contextul instrumentelor financiare. Cred că aici ar trebui să mai analizăm puțin lucrurile. Este o chestiune cât se poate de controversată în această perioadă de timp și va rămâne la fel și pe viitor, așa încât poate că ar trebui să înaintăm un amendament pe marginea acestui punct. În al doilea rând, și acesta a fost o sugestie pe care i-am făcut-o și doamnei Nainski în ceea ce privește IPA. Uh, cred că ar trebui să ne gândim uh, ce sprijin oferim și care este ideea. Sigur că societatea civilă, partenerii sociali, moștenirea culturală, patrimoniul cultural, toate acestea sunt uh, elemente foarte importante de care trebuie să se țină cont. Ele sunt importante nu numai în țările care vizează aderarea, ci și în țările din vecinătate. De asemenea, sunt bucuros că raportorul a sugerat uh, că strategia macroregională ar trebui sau ar putea să fie finanțată prin intermediul politicii de vecinătate. Cred că ar trebui să analizăm formularea de aici, poate că ar putea să devină puțin mai intensă și nu să folosim termenul might. Cam astea sunt observațiile mele, în rest cred că textul este unul foarte bun. Vă mulțumesc! Merci, Göran. Mulțumesc, Göran. Just briefly, Mr. Chairman, first of all, thank you. Foarte pe scurt, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului. Um, am citit uh, această propunere și cred că este una foarte bună. Doresc însă să mă refer și eu la ceea ce a spus uh, domnul Ieran în ceea ce privește strategiile macroregionale. Strategia macroregională pentru Marea Baltică este un uh, proiect pilot important Cred că singura provocare cu care s-a confruntat a fost finanțarea și a fost finanțată uh, prin programele Interreg, cărora le lipsesc acum uh, fondurile pentru restul proiectelor și cred că trebuie să găsim uh, o modalitate pe termen lung și o viziune pe termen lung referitoare la modalitățile de finanțare a acestor proiecte pe viitor. Acest lucru cred că poate să fie aranjat și sunt de acord cu Iuren că este un context care mai trebuie să fie aprofundat, mai ales ținând cont de faptul că multe dintre strategiile macroregionale se referă și la politica de vecinătate, în sensul că Rusia uh, reprezintă un centru de interes pentru multe uh, țări din această regiune, uh, și aceste strategii uh, sunt importante și în alte proiecte, proiecte care depășesc spațiul european, care beneficiază de finanțare suficientă. Deci cred că este un context potrivit pentru a mai analiza lucrurile odată în plus și cred că ar trebui să revenim asupra lor pentru a face amendamente uh, pozitive. Dar textul este foarte bun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Coleg. Mulțumesc foarte mult. Și acum, doamna Bradner, îmi cer scuze, cer, ați cerut cuvântul înainte. Uh, nu-i deloc grav, domnule președinte, nu-i nimic. Foarte rapid, noi suntem de părere că e un lucru bun faptul că bugetul, s-a propus o sporire a bugetului, pentru că știm că aici avem solicitări foarte mari. Al doilea punct, în ceea ce privește societatea civilă, așa cum spunea și domnul Fan, susținem aceste idei pe deplin. E vorba de experiență și cred că acest lucru ne-a demonstrat uh, am putut învăța din uh, situația din Africa de Nord că trebuie să colaborăm mai îndeaproape cu societatea civilă. Și asta nu numai în cadrul unor proiecte, ci și în perioada premergătoare de evaluare și în faza ulterioară de analiză. Deci toate aceste aspecte trebuie să fie integrate și nu trebuie să le vedem doar, uh, să vedem persoanele cu care lucrăm doar ca fiind beneficiari ai fondurilor, ci să le vedem ca actori implicați. Uh, Acum, în ceea ce privește uh, principiul more for more, aici a existat o propunere, un nou document din partea Comisiei pentru a explica, pentru a preciza această abordare care e destul de uh, generalistă. Noi nu suntem convinși că o să funcționeze într-adevăr concret. Deocamdată e greu de tras concluzii, pentru că nivelul este deocamdată prea abstract. Așa că am vrea să mai precizăm mai în detaliu această propunere. Vedem, spre exemplu, deja în Egipt că e foarte greu de pus în aplicare, pentru că, pe de o parte, vrem să menținem procesul de tranziție, dar, în același timp, guvernul, între ghilimele, militarii, nu sunt neapărat cei mai buni parteneri în momentul de față și atunci ne aflăm în fața unei dileme. Uh, ar trebui poate să avem mai multă reflexie pe această temă. Un alt aspect la care vreau să mă refer și care merită să fie inclus în avizul nostru, pentru că în propunerea comisiei e un aspect slab subliniat, e vorba de regiunile care se află într-o situație de conflict. Un aspect interesant, important. În momentul în care discutăm despre reconciliere și așa mai departe, avizul nostru trebuie să reprezintă un uh, uh, un avantaj, să spunem că trebuie să ne implicăm mai mult, deși până în prezent acest lucru este lăsat în seama instrumentului de stabilitate, însă în principiu uh, conflictele nu sunt crize, uh, ci sunt conflicte care în multe cazuri, din păcate, durează de foarte multă vreme, le cunoaștem foarte bine și de multe ori avem, uh, nu sunt surprize, ci ar trebui să existe mai multă prevenție și prevenire care să fie organizată pe teren, la fața locului, înainte și nu doar să ne mulțumim cu utilizarea instrumentului pentru stabilitate. Domnul președinte, mulțumesc, doamna Bratner. Domnule raportor, mai doreați să mai interveniți pentru a răspunde eventual? Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegilor pentru toate aceste comentarii. Aici vorbim despre îmbunătățirea anumitor criterii, îmbunătățirea transparenței. Însă, pentru a fi și mai clar, cred că există întotdeauna și o, parte subiectivă. În momentul de față, cooperarea este fructuoasă și sunt convins că vom reuși să ajungem la un consens cât mai larg, în așa fel încât să avem un raport foarte reușit. Domnul președinte, mulțumesc, dragi colegi. Am avansat bine. Ne-a mai rămas un singur punct pe ordinea de zi a ședinței noastre din această dimineață. E vorba de punctul Uh, domnului Giovanni Lavia referitor la plățile directe. Așa că profit de ocazie și văd că nu toți coordonatorii sunt în sală, însă pentru cei care nu sunt în sală mă adresez asistenților lor. Am putea câștiga ceva timp dacă am organizat peste 10 minute ședința coordonatorilor care în principiu era prevăzută la ora 14. Deci am câștigat pe de o parte timp și pe de altă parte uh, am reușit să beneficiem de prezența interpreților și cei dintre noi care vor neapărat să meargă la masă și să mănânce corect, atunci ar avea timp suficient să o facă. Așa că v-aș ruga să vă interesați, să-mi spuneți dacă se poate face acest lucru, în timp ce domnul Giovanni Lavia ne prezintă pro problemele cu care se confruntă agricultorii referitor la plățile directe. Presidente, eh, il... Mulțumesc, domnule președinte. Echipa, această temă este în legătură cu amânările de temporale care au o legătură în ceea ce privește cu plățile directe și cu noul cadru multi, financiar multianual. Plățile și regulamentul privind uh, plățile, unul dintre pilonii politicii din domeniu, uh, s-a Așadar, acest cadru financiar s-a încheiat în 2012. Dacă din 2013 urmează să fie făcute alte plăți, atunci aceste resurse trebuie să fie prospectate foarte clar. Pentru că este vorba despre resurse care se încadrează în noul cadru financiar multianual și pentru acestea este nevoie de anumite reglementări. Există o propunere care este a comisiei, care este examinată acum de AGRI, care și care vizează păstrarea statutului de existent în prezent. În ceea ce privește primele, Probabil că acestea vor mai fi reduse cu 5% în ceea ce privește țările din EU15 și între 5.000 și 300.000 de euro, despre aceste sume este vorba, iar în ceea ce privește sumele de peste 300.000 de euro, trebuie analizate mai de aproape cifrele. Acest lucru nu este valabil numai pentru regiunile din uh, zonele ultraperiferice, ci este vorba și despre insulele Egee. În plus, în ceea ce privește noile state membre, regulamentul prevede o altă interpretare care să fie concordantă cu procesul de adaptare pentru primele uniforme care erau valabile în anul 2012. Propunerea care vine din partea Agri este o propunere care se referă la păstrarea acelui sistem ca și până în prezent și pentru anul 2013, ținându-se cont de aceeași disciplină bugetară, astfel încât toate cheltuielile să rămână în limitele maxime în ceea ce privește uh, plățile directe. Mulțumesc foarte mult. Da, e un aspect deosebit, de important în ceea ce privește bugetul din domeniul agriculturii. Dragul meu coleg, în vedere că sunteți foarte elogvent, uh, Aș vrea să vă întreb, uh, până când ne sosește un răspuns din partea, din partea colegilor referitor la ședința coordonatorilor. Vreți să vă referiți și la trilog? pentru că e vorba de un subiect pe care îl vom evoca în această după-amiază împreună cu domnul comisar Lewandowski în ceea ce privește creditele de plată. Însă, în ceea ce privește celelalte aspecte ale trilogului, vreți să le evocați încă de pe acum, în așa fel încât să câștigăm timp sau eventual vreți să le păstrați pentru după-amiază? Presidente, in realtà eh, è ovvio che la discussione è strettamente con... Domnule președinte, este cât se poate de clar că Discuția aceasta are strânsă legătură cu ceea ce vom face în această după-amiază. De aceea, ceea ce ne va spune domnul Lewandowski va influența cu siguranță discuția noastră. După cum bine știți, în contextul adoptării uh, liniilor directoare, noi uh, am dorit o colaborare strânsă cu celelalte instituții, tocmai pentru a urmări uh, evoluția plăților și a fondurilor. Pentru că acesta este unul dintre subiectele sensibile pe care le vom trata în ceea ce privește bugetul pentru anul 2013. Se poate anticipa un lucru și anume calendarul pentru proiectele pilot. Acesta poate fi examinat de pe acum, dacă doriți acest lucru, pentru că este vorba despre procedura anului trecut, respectiv continuarea acesteia. Putem face o evaluare preliminară a propunerilor de proiecte pilot care ajung la toate comisiile competente, sigur că și la noi, la bugete. Iar comisia, înainte de vacanța de vară, ne va transmite uh, și rezultatul studiului de fezabilitate pentru implementarea acestor proiecte. Din partea tuturor instanțelor, a respectiv a comisiilor de specialitate, ar trebui să aflăm părerea și poziția acestora uh, această părere va fi transmisă comisiei, iar aceasta, înainte de vacanța de vară, ne va înainta o evaluare a posibilităților de implementare a proiectelor propuse. Apoi, după vacanța de vară, va fi continuată procedura și apoi se va întâmpla așa cum se întâmplă mereu. Vom avea un pachet de propuneri care vor ajunge la Parlament și în negocierea cu Consiliul vom duce totul la bun sfârșit. Mai mult nu am ce să adaug. Evoluția în ceea ce privește plățile pentru restul anului, cred că ar trebui să mai așteptăm ce ne, să vedem ce ne spune domnul Lewandowski. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Așa că vom reveni asupra subiectului în această după amiază. Și acum, Göran. Numai că Göran stă cu spatele la mine. Dragă Göran, Iată că suntem oarecum în avans față de uh, ordinea noastră de zi. N-am niciun răspuns nici de la PPE, nici de la Verzi pentru a vedea dacă putem să avem coordonatorii, ședința coordonatorilor chiar acum, ca să câștigăm ceva timp. Aș dori să știu dacă eventual ești în măsură să ne prezinți deja acum punctul 17. În principiu trebuia să-l discutăm după amiază, dar uh, Domnule președinte, eu aș prefera să, să îl discutăm după amiază, așa, pentru că știu că vom mai fi și invitați din partea altor instituții, așa că ar fi mai bine să lăsăm pe după amiază. Cam așa m-am gândit și eu, spune domnul președinte. Bun. În ceea ce privește celelalte puncte ale uh, ordinii de zi prevăzute pentru după amiază, doamna Grelie nu este de față, deci nu putem să avansăm și mai mult. Bun. Acum în ceea ce privește coordonatorii, avem sau nu avem vești? Nici acolo nu avem vești. Dar vă rog, Sidonia. Uh, um, Vestea este că Salvador a trebuit să plece pentru că are un interviu de făcut și nu reușim să dăm de el. Uh, însă eu sunt disponibilă până când se întoarce el. Așa că doar verzii lipsesc. Dar fără verzi o să fie foarte greu să, să schimbăm ora exactă a ședinței coordonatorilor. Așa că cel mai bine este să respectăm ceea, ce, ce prevăzusem. Așa că vă propun să închidem acum lucrările noastre din această dimineață. Putem merge la masă mai devreme și, da, vă rog, domnul Farm, aș dori să știu, uh, avem nevoie de toată lumea pentru a face ședința coordonatorilor sau doar de două treimi? Pentru că unii dintre noi avem o, o, un, un prânz prevăzut cu dezbatere. Uh, la ora două și jumătate. Dar cred că e o problemă culturală, că suedezii petrec mai mult timp la masă. Așa că, plecând de la aceasta, în acest spirit, având în vedere că avem și o ședință a coordonatorilor destul de scurtă, v-aș propune și indic tuturor asistenților prezenți în sală și coordonatorilor prezenți în sală, indic deci că ne regăsim aici la ora 14.30, doar o mică jumătate de oră la dispoziție, pentru că domnul comisar vine la ora 15. Se suspendă ședința, 14.30 coordonatorii, 15 pentru membrii Comisiei Bu pentru Bugete și suntem în ședință în camera între 15 și 16. Mulțumesc!